Good afternoon. Uh, hello, ladies and gentlemen, good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor, uh, bună dimine- bună după amiaza. Scuze că v-am uh, făcut să așteptați, am uh, fost la o conferință, vicecomisarul Șefcovici a fost prezent, am, am discutat despre energie, sectorul electricității, al gazului. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Haideți să parcurgem ordinea noastră de zi. Întâi, adoptarea ordinii de zi. Dacă sunt comentarii, nu sunt. Eu nu am anunțuri uh, să vă fac. Aprobarea procesului uh, verbal al uh, ședințelor din 10 și 24 septembrie, dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul ședinței se consideră aprobate. La punctul 4, etichetarea cauciucurilor legate de eficiența combustibilului și alții parametri esențiali. Uh, raportorul nostru este Mihau Boni. Uh, am o listă de raportori din umbră și vreau să vă reamintesc că Comisia a adoptat această propunere de revizuire a regulamentului privind etichetarea cauciucurilor în ceea ce privește eficiența uh, carburanților în mai 2018 și doresc acum să-l invit pe domnul Boni să demareze discuția. Ai cuvântul, Mihau. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru această posibilitate de a prezenta proiectul de raport. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a venit cu această propunere cu privire la performanța generală și calitatea cauciucurilor din Uniunea Europeană, care uh, aduce o contribuție însemnată la siguranța transportului în general, în general, dar și mai ales la partea de consum de carburant uh, cu precădere. Cred că este esențial pentru sistemul de mobilitate de mâine să fie sigur, uh, curat și eficient pentru toți cetățenii europeni, lucru care implică, bineînțeles, un angajament de plin din partea statelor membre ale Uniunii Europene și ale actorilor interesați să facă toate eforturile pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a poluării aerului. Uh, sprijin uh, propunerile care uh, fac posibil um, afișarea de informații cu privire la cauciucurile de iarnă, de zăpadă și de gheață, Uh, și, de asemenea, uh, cerințele de a se arăta acestea um, um, clienților atunci când nu pot să vadă um, cauciucurile pe care se gândesc să le cumpere, pentru că acestea sunt stocate în altă parte sau uh, sunt disponibile prin vânzări electronice. Va fi mai ușor pentru consumatori să afle mai multe, nu contează în ce situație se află. De asemenea, e o necesitate să se aprobe propunerile de includere a bazelor de date de înregistrare a produselor care uh, este creată în temeiul regulamentului 2017-1369 pentru a îmbunătăți supravegherea pieței și informarea consumatorilor. Salut! intenția Comisiei de a adăuga numărul de kilometri uh, la uh, informațiile de pe cauciucuri, dar uh, încă ne mai trebuie metode de testare mai relevante și mai ușor de reprodus, care să facă ca acești parametri să fie mai credibili. Așa că în viitor, eticheta ar putea să fie modificată după aceea Ehm, mm, mm, norma, normativele ar putea să fie modificate pentru a adăuga și kilometrajul și abraziunea. Și în amendamentele mele spun că uh, acestea trebuie să fie parte din următoarea revizuire a regulamentului. Sprijin pe deplin propunerea Comisiei de, uh, de uh, înlocuirea cauciucurilor, uh, mai ales pentru cauciucurile C3 care au o cotă de piață de 30% din uh, uh cauciucurile retratate. Și uh, uh, includerea acestei proceduri are o, um, un efect mare asupra economiilor și asupra um, utilizării și asupra deșeurilor care sunt și ele uh, reduse. Îmi dau seama că sunt multe de făcut pentru îmbunătățirea conștientizării prin campanii de resort și prin uh, etichetarea obligatorie uh, pentru uh, cauciucurile noi, de la vehicule noi și mai departe. De asemenea, am um, convenit asupra unor norme de supraveghere a pieții mai bune și de coordonare a activităților de monitorizare. Introducerea etichetei de cauciucuri reprezintă un instrument relativ nou și, din punctul meu de vedere, este prea devreme pentru a aduce o schimbare esențială la programul de etichetare. Pot să fie niște modificări, dar nu fundamentale. Așa că, în amendamentele mele, sugerez ca dimensiunea etichetei să rămână aceeași, cu niște informații suplimentare față de cea uh, actuale, de exemplu uh, codul QR sau uh, partea de zăpadă, de gheață Uh, cred că trebuie ca acest uh, regulament, practic, uh, să aducă o aceeași etichetare cu niște informații suplimentare. Pentru a modifica uh, reglementările ne trebuie o nouă abordare în care informațiile Um, în care actorii care se ocupă de sectorul transportului să uh, poată să um, facă schimb de cunoștințe cu privire la parametrii tehnici. Și încă o chestiune importantă, propun să uh, păstrăm um, în aceleași nume pentru zgomot, pentru aderență, pentru că uh, calendarul pe care îl propune Comisia este prea ambițios, având în vedere introducerea noilor parametri și a procesului de înregistrare. Am discutat cu actorii din sector și în grupul nostru din Parlamentul European și cred că există niște așteptări legate de evaluarea de impact care nu a fost așa de amplă, așa că sunt niște semne de întrebare. Consider că dacă avem o înțelegere comună și dacă trasăm niște limite cât de cât, putem să mergem mai departe și să avem o stabilitate pentru atingerea obiectivelor în domeniul decarbonizării transportului și a siguranței și uh, să avem și uh, ambiții mai mari la partea de tehnologie îmbunătățită. Mulțumesc! E foarte important că ai uh, subliniat faptul că sarcina noastră principală este de a ne ajuta cetățenii ca să știe despre ce este vorba, ce decizii luăm aici. Urmează acum raportorii din umbră. Domnul Martă, în numele SND. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și raportorului pentru că sunt uh, de acord uh, cu Uh, raportul său în mare parte. Am câteva puncte pe care aș vrea să le ridic, dar care sunt în uh, sensul celor spuse de raportor. Uh, bineînțeles că suntem de acord să îmbunătățim um, etichetarea cauciucurilor um, în ceea ce privește eficiența um, carburanților, dar și emisiile de microplastice și deșeurile. Sunt de acord cu propunerea Comisiei Europene, însă trebuie să fim atenți pentru că uneori binele este sau perfectul este uh, inamicul binelui și nu văd de ce am putea să impunem o formă unică uh, de etichetare. Consumatorul cred că este obișnuit cu etichetele de acum, cele care există și uh, vă vorbesc în calitate de consumator. Cele de acum sunt mult mai lizibile decât ce ne propune Comisia. Uh, și kilometrajul, într-adevăr, și partea de mm, gheață și sticlă sunt uh, elemente care trebuie să fie puse în valoare. Comisia spune că la categoriile A și B o minoritate de cauciucuri sunt văzute în acesta. Nu trebuie neapărat să inventăm o clasă suplimentară, să cădem în capcana produselor electrocasnice, că am inventat A++ și așa mai departe, să ieșim un un pic din uh, fază de ipocrizie. Dacă unele pneuri sunt mai uh, proaste, păi să le scoatem. Uh, în felul acesta, producătorii o să fie obligați să-și îmbunătățească calitatea a interiorului moale. <coughs> Dar și partea de preț este foarte importantă, pentru că aici ia deciziile consumatorul să nu existe o derivă și să nu explodeze prețurile. De asemenea, mai am niște amendamente pe care le-am depus, care se referă la durabilitatea și trasabilitatea originii cauciucului. Știu că sunt uh, producători care au acorduri cu exploatații forestiere și acolo trebuie să fim atenți, să fie un management durabil în ceea ce privește utilizarea produselor um, chimice care să nu aibă efect asupra uh, pânzelor freatice. Cum spuneam, uh, nu, nu spun că astea trebuie să fie neapărat uh, prezentate pe um, cauciucuri, dar um, um, trebuie să fie luat în considerare și acest lucru, dar în mare suntem de acord cu propunerea raportorului. Vă mulțumim foarte mult. Acordul e ușor mai uh, e mai ușor de tratat. Urmează domnul Dalunde, numele verzilor. Verzii au două preocupări mari legate de propunerea Comisiei. În primul rând, etichetarea zăpezii și a gheții dacă e să fie incluse în cerințele de bază. Mi se pare o abordare prea binară. Ar trebui să fie mai degrabă o scară și apoi consumatorii ar putea să compare cauciucurile în termen de siguranță și de performanță. În felul acesta uh, ne asigurăm că nu periclităm uh, siguranța um, cetățenilor. De asemenea, în propunere nu apar niște marcări de mediu, cum ar fi abraziunea, kilometrajul și uh, cauciucurile um, refolosite. S-a făcut um, mm, o mențiune la acestea, dar nu se propune un calendar în propunerea Comisiei. Considerăm că ar trebui să se facă niște teste relevante pentru acești indicatori, astfel încât să devină parte integrantă din etichetă cât se poate de repede. Așteptăm cu interes să discutăm aceste propuneri cu raportorii din umbră și Sperăm să avem un acord care să îmbunătățească siguranța consumatorilor, dar să asigure și o protecție corespunzătoare a mediului. Mulțumesc. Ok. Uh, thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste observații în uh, numele GUE, domnul Kohlicek. Mulțumesc! Am și eu câteva observații. Aspectele tehnice ale subiectului nostru. Etichetarea trebuie să fie cât se poate de clară. Fiecare uh, consumatorul trebuie să știe clar ce cumpără. Dacă punem prea multe informații, s-ar putea uh, să descoperim că nu-și mai îndeplinesc scopul. Și încă un uh, bemol aici. Aderența unui uh, cauciuc în timpul unor ploi torențiale sau pe o suprafață înghețată sau pe zăpadă um, Păi totul depinde de ce e de desubt, dacă este vorba de asfalt sau de ciment sau dacă nu cumva este un tip de asfalt uh, modificat uh, în care se folosesc și elemente din cauciuc, lucru care este destul de înțelept din punct de vedere uh, al mediului. Ar fi vorba um, de un fel de suprafață flexibilă care, la rândul său, ar avea aderență și cauciucul um, ar uh, putea să aibă performanță mai bună în aceste condiții. Dar acest lucru nu se poate rezolva doar prin cauciucuri. De aceea, eu uh, am convenit cu caracter preliminar cu conceptul unui um, uh, cod QR pe fiecare cauciuc, astfel încât clientul să poată să compare cauciucurile între ele și să compare calitățile cauciucului, dacă e vorba de cauciuc de iarnă sau de vară, sau dacă unul dintr-o categorie mai potrivit pentru condiții de ploaie și, de asemenea, să poată să fie cunoscut și kilometrajul. De asemenea, modelul de pe cauciuc profilul poate să influențeze și el uh, performanța. Sunt de acord cu Uh, colegul uh, Martin când spune că trebuie să um, acordăm importanță materiilor prime și um, locul de unde provin. Eu aș um, fi favorabil unui, unei etichetări simple care să ne spună dacă e vorba de un cauciuc de iarnă sau nu și restul să poată să fie găsit prin codul QR, să poată fi ușor de accesat. Și apoi, dacă Um, ne gândim la situațiile când uh, trebuie să apară eticheta, când poate fi folosită. De exemplu, în um, reclame ar putea să fie pur și simplu um, un link, uh, să dai click și să vezi care sunt detaliile, pentru că înțeleg că reclamele costă mult. Asta ar putea să fie o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Îmi dau seama că sunt multe așteptări. Să vedem dacă uh, putem uh, să le mulțumim pe toate. În numele Comisiei Europene, domnul Noim de la DG Energy. Scuze pentru pronunție, nu știu dacă um, este cea mai bună. Vă mulțumesc. Nu este nicio problemă cu pronunția, a fost suficient de aproape. Vă mulțumesc că ne-ați dat cuvântul. Vreau să reacționez pe scurt la discuție și la proiectul de raport. L-am citit cu interes. Vă mulțumesc în primul rând um, tuturor uh, celor care ați intervenit uh, pentru sprijinul acordat propunerii noastre. Uh, știu că exista un sprijin larg pentru includerea elementelor de gheață și de zăpadă, dar și partea de durabilitate, kilometrajul și abraziunea referitor la câteva dintre comentariile de astăzi, dacă a trebuit să facem asta mai devreme sau mai târziu, comisia vrea să facă cât se poate de repede. Și lucrăm și cu cei din industrie ca să încercăm uh, să venim cât se poate de repede cu un um, um, test standard, astfel încât să putem include asta și în propunere prin... Um, de fapt, în propunerea noastră, ce uh, spunem este că vrem să facem asta printr-un act delegat. Mai a fost menționat un element, mai ales de către domnul Raportul Boni, a fost importanța bazei de date. Faptul că aceasta trebuie să fie accesibilă pentru publicul general, lucru menționat și de alți eurodeputați, să fie transparență pe piață și oamenii să poată compara cauciucurile la partea de performanță și aș spune că este important ca baza aceea de date să includă și documentație tehnică, să arate că acele pneuri sunt conforme. În felul acesta, mm, uh, toți actorii de pe piață pot să-și mm, facă treaba mai bine. De asemenea, în mai multe intervenții s-au menționat clasele de anvelope. Într-adevăr, Propunerea noastră s-a inspirat din regulamentul cadru mai larg uh, privind etichetarea pe care l-a discutat Parlamentul și uh, anul trecut. E adevărat că pentru rezistența la rulaj um, uh, Uh, clasa de sus e aproape goală uh, și e nevoie să mai schimbăm uh, clasificarea, dar avem situații pentru aderență în care majoritatea cauciucurilor sunt în primele trei clase și cred că e nevoie să se facă o recalibrare a acestor categorii. De asemenea, iau act și de comentariile legate de includerea unor chestiuni mai ample de durabilitate, cum ar fi proveniența materiilor prime. Acesta e un exemplu. De asemenea, avem preocupări legate de supraîncărcarea etichetei, să ne asigurăm că nu sunt prea multe informații, să fie un echilibru bun E adevărat că sunt informații suplimentare pe care vor să le obțină clienții, dar pe de altă parte eticheta poate să devină foarte complexă. Și aici mă opresc. Mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru observații. Aș dori să îl rog pe raportor să facă o încheiere. Ba nu, dacă mai dorește cineva să intervină, vă rog, avem timp. Mulțumesc. Nu am prins prezentarea colegului Boni, dar îmi permit totuși trei observații. Raportul e bun. Voi face amendamente pe un punct. De ce face Comisia aceste modificări în articolul 4 și 6, aceste năspriri ale condițiilor și apoi uh, deci ce extinde și asupra uh, publicității vizuale. Colegul Boni are dreptate că spune ce spune, dar cererea lui numărul 4 aș dori să o modific astfel încât reclamele tehnice nu și-au locul în pagini de publicitate, dar să fie bonificat. Trebuie date și indicații de ordin tehnic pe uh, reclame tip outdoor și așa mai departe. Iar la punctul 9 am trecut de la vizual la material tehnic, însă și e bine, dar specificarea la final aș vrea să modific și acolo și și la 15, unde a completat în mod uh, complicat cu click pe imagine după ce a trecut cu cursorul peste imagine sau alte metode similare. Mi se pare exagerat, limitează posibilitățile uh, agenților economici să facă astfel de reclame de ordin tehnic, de aceea voi propune trei amendamente pe aceste subiecte pentru că cu această propunere a Comisiei uh, posibilitățile de a face publicitate sunt str- foarte strict limitate, fără ca acest consumator să aibă de câștigat de aici. Și acum raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc raportorilor din umbra. A fost foarte interesant ce au avut de spus. Cred că trebuie să discutăm uh, și despre aspecte legate de durabilitate și de folosirea unor uh, clase de categorii și să vedem ce influență vor avea asupra prețurilor. Mi se pare important și cred că vom merge mai departe împreună. Voi uh, analiza și propunerea ale colegilor. Avem timp uh, mâine pentru toate amendamentele, după care vom începe să lucrăm împreună, vom analiza amendamentele și vom uh, vedea cum putem progresa. Vreau ca să fie atât uh, clar pentru consumator cât și pentru industrie să ajutăm pas cu pas să se adapteze așteptărilor să vorbim atât despre anvelopele de iarnă, cât și despre consum și celelalte aspecte. Mulțumesc mult! Așa este, aveți dreptate, mâine la ora 12, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, analiza amendamentelor pe 21 noiembrie, vot pe 7 ianuarie. Următorul punct, numărul 5, un instrument european pentru siguranță nucleară pe bază tratatului Europtom, Raportor, domnul Vladimir Olucev, propunere făcută în contextul cadrului financiar multianual 2021-2027 și acest instrument vine pe lângă cadrul financiar multianual cu activități care să se desfășoare împreună cu tratatul Euratom. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, UE trebuie să garanteze continuitate în acest domeniu atât de important, uh, nuclear, în, uh, atât în vecinătatea sa, cât și în uh, restul lumii. Accidentele de la Cernobâl și Fukushima ne-au au avut consecințe în politicile publice. Salut acest nou instrument european care vine pe lângă instrumentul uh, de vecinătate și cooperarea internațională. Și dacă avem aceleași reguli pentru monitorizare, raportare, evaluare, informare, comunicare și publicitate, trebuie să le folosim cât mai bine, iar alinierea regulilor reprezintă un pas important spre simplificarea regulamentelor UE. Acest uh, instrument european pentru siguranță nucleară va promova și transfera statelor membre reguli avansate, standarde și practici și le va transfera statelor terțe conform dispozițiilor acordului Euratom cu un set de trei directive pe care le cunoaștem foarte bine, care se referă și la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor nucleare. Textul sublinează importanța unei uh, culturi aferente foarte sigure și o siguranță maximă, standarde și în ceea ce privește protecția față de radiații, în special în vecinătatea imediată. Instrumentul ar trebui să trateze într-un mod mai comprehensiv monitorizarea siturilor nucleare din vecinătatea apropiată încă, și asta încă de la început. Și în acest sens, programele indicative multianuale ar trebui să includă și dispoziții legate de o evaluare a riscului, una foarte detaliată. Apoi, teste de stres ale instalațiilor nucleare, implementarea de recomandări care vin ca urmare a celor teste și aplicarea măsurilor relevante de monitorizare. Acest program multianual va aduce la alte țările care primesc uh, asistență financiară conform acestui regulament să-și respecte angajamentele, să respecte tratatul cu privire la non-proliferarea uh, armelor atomice, să se angajeze în uh, acorduri internaționale corespunzătoare, să respecte standardele și să se angajeze să implementeze recomandările relevante și măsurile care se impun. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor secțiunii comunitare ar trebui să se bazeze pe indicatori predefiniți. Și acești indicatori ar trebui să fie bazați pe performanță, orientați către rezultate, astfel încât să ceară mai multă responsabilitate din partea țărilor uh, beneficiare, să răspundă față de Uniune și față de statele membre în ceea ce privește rezultatele atinse, în special în ceea ce privește măsuri de securitate. Asta spune și uh, propunerea de text și aștept cu interes sugerile, uh, sugestiile colegilor mei pentru a îmbunătăți textul. Mulțumim! Mulțumim pentru această prezentare. Domnul Gaia din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu raportorul că Siguranța nucleară în state terțe este esențială după um, accidentele pe care le-am trăit în ultimii ani și trebuie să reprezinte o componentă esențială a politicii externe a UE. Respectarea acestor standarde ar trebui cerută la nivel mondial pentru protecția cetățenilor și a mediului. Eu nu sunt prieten sau nu-mi place ideea uh, folosirea energiei atomice, dar dacă alte țări au decis totuși acest lucru, atunci centralele trebuie să fie atât de sigure încât să nu pericliteze pe nimeni, nici din țările vecine. Salutăm propunerea Comisiei, însă unele dintre aceste puncte nu sunt uh, suficiente. Cum spuneam, sunt de acord cu raportorul, îi mulțumesc pentru propunere. Și, noi suntem de, și eu sunt de acord cu importanța testelor de stres, cu um, cooperarea cu organisme internaționale, regulamentele Consiliului nu sunt însă menționate în propunere și suntem de părere că așa trebuie să fie iar standardele să reprezinte și baza negocierilor cu state terțe. Un alt instrument care apărea înainte în text și acum mai doar în considerent se referă la măsurile specifice pe care le poate promova instrumentul. Eu cred că această parte ar trebui preluată și în noul instrument pentru a arăta clar care sunt măsurile pe care le putem finanța în acest cadru. Și sunt de părere că statele terțe finanțate astfel, să respecte și ideea de neproliferare și să încheie acorduri internaționale corespunzătoare. Mai mult decât atât, nu înțeleg de ce Comisia propune doar uh, factori, indicatori cantitativi. Avem nevoie și de, uh, de verificarea aspectelor de calitate. Îmi lipsește și ideea de transparență, așa cum o cere Convenția de la Arhus și cum facem și cu tot, toate textele pe care le avem în noi. Și mai am o întrebare pentru Comisie. Se vorbește de Loan Facility, Euratom Loan Facility. De ce? Ne poate explica Comisia de ce? Se adaugă ceva la cele 300 de milioane? Sau vor face parte din aceasta? Mulțumesc! În numele verzilor, doamna Ribasi. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentul acesta este unul interesant, un instrument de cooperare cu statele terțe, dar să nu uităm că, iată, dispare de aici uh, trimiterea la tratatul Euroatom. Ce facem? Ajutăm uh, statele terțe să își îmbunătățească securitatea nucleară, dar Parlamentul European este exclus din uh, joc. Deci vom depune un amendament care să asigure până la urmă intervenția Parlamentului European. E important ca Parlamentul European să fie informat și, mai mult decât atât, e important ca Parlamentul European să participe la luarea deciziilor. Vom depune amendamente și în ceea ce privește dezafectarea uh, siturilor nucleare din statele terțe, uh, re, uh, reabilitarea diverselor uh, mine, spre exemplu mine de uraniu, reabilitarea acestor zone este absolut esențială dacă e ca agricultura să nu fie contaminată. Deci vom depune amendamente pe tema aceasta. Există realități realități de care trebuie să ținem cont, uh, realități pe care trebuie să le ameliorăm și mă refer, bineînțeles, la poluare. Și după aceea mai există și admis- admisibilitatea și criteriile în cazul de nerespectare, care trebuie să fie luate în considerare. Uh, aplicarea acestui instrument trebuie să se bazeze pe dialogul cu statele terțe. Dacă dialogul nu există, atunci finanțarea trebuie să fie oprită. De asemenea, avem nevoie de niște criterii generale care să se aplice acelor state terțe care doresc să coopereze cu uh, Uniunea Europeană. Aceste state terțe, dacă ei să colaboreze cu Uniunea Europeană, trebuie să respecte standardele de mediu, standardele sociale, uh, diversele convenții internaționale și tratate internaționale pe tema aceasta. Deci toate acestea merg de la, se înțeleg de la sine, nu e așa? Pentru că altfel nu putem să acordăm banii europeni cetățenii unor state terțe care nu merg pe aceeași linie cu noi. După aceea, transparența. De asemenea, uh, normele de transparență trebuie să fie respectate, participarea publicului trebuie să fie garantată și supravegherea. Amintiți-vă. Absolument pas d'où il vient. Donc ça veut dire que Amintiți-vă uh, norii uh, radioactivi care uh, planau deasupra Europei la un moment dat. Nu știam exact de unde anume provin acești nori radioactivi. Deci trebuie să ne asigurăm că avem instrumentele necesare pentru a depista sursele acestea de poluare. Și bineînțeles, instrumentele acestea trebuie să fie să se bazeze pe aportul Parlamentului European și, bineînțeles, pe transparență. După aceea, pragurile, pragurile de finanțare. Nu cred că pragul, acest, pragurile trebuie să fie crescute, nu trebuie să ajungem la 10 milioane de euro, ci 5 milioane de euro este un prag acceptabil, pentru că dacă ne uităm la cheltuielile făcute în cadrul instrumentului anterior, cheltuielile acestea nu au depășit niciodată 10 milioane de euro. Deci trebuie să ne asigurăm că securitatea este garantată, dacă cum anume putem face asta, ținând cont de toate realitățile cu care ne confruntăm și, bineînțeles, dispunând de toate informațiile necesare. Mulțumim. Urmează domnul Telicica. Cap of the ALDE. Numele ALDE. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Bună ziua. Suntem cu toții de acord. Cred că, deși avem uh, diferențe de părere în abordare, în atitudine și în evaluarea surselor nucleare de energie, știm cu toții că Uniunea Europeană este foarte avansată în ceea ce privește standardele de securitate, tehnologie, practici și așa mai departe. Am văzut, evident, în trecut că nicio centrală nucleară nu e prea departe pentru a nu putea influența orice altă departe de pe glob. Este un motiv important pentru care, iată, ar trebui să ne pese. Și în acest sens, și ALDE salută această propunere, așa cum au arătat și colegii mei și mie, textul comisiei mi se pare incomplet. Și, da, ar trebui uh, reiterate anumite aspecte. N-aș vrea să mai repet ceea ce s-a spus, dar totuși câteva aspecte. <clears throat> Concentrarea tematică e bună, dar despre proliferare aș vrea să mai vorbim. Trebuie să ne concentrăm nu doar pe uh, condiționalitate, ci să putem diferenția între diferitele țări în ceea ce privește atitudinile, uh, credibilitatea planurilor lor, politici, evaluarea de risc și așa mai departe, evaluarea de mediu, dar și în ceea ce privește programele, programul nuclear al țării respective. Deci mi se pare o diferențiere la, pe mai multe niveluri pe care va trebui să o aplicăm. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult. Vorbim de evaluare, dar uh, nu doar evaluare de risc, ci evaluare la modul general. Ar trebui să avem un set de indicatori măsurabili, pentru că nu e vorba doar de teste de stres cu metodologie corespunzătoare. Vom uh, avea în vedere și țări mai puțin transparente unele cu care mai, unde mai greu de evaluat situația. Trebuie să vedem și cheltuielile pe care le vom avea, indicatorii să fie măsurabili. Așadar, la modul general, propunerea domnului raportor mi se pare utilă, poate fi susținută. Există câteva puncte unde voi uh, propune câteva modificări, dar nu cred că vor fi probleme așa cum uh, și arată dezbaterea de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Domnul Colicec din partea GUE. Mulțumesc! Colegii mei au uh, vorbit în detaliu despre aceste aspecte. ceea ce privește tratatul Euroatom, subiectul e important, întregul domeniu e foarte important. Publicul trebuie să fie informat despre tot ceea ce se întâmplă în domeniul cooperării internaționale când vorbim de securitate nucleară testele de stres ale diferitelor instalații vor contribui la această siguranță. Iar în ceea ce privește cooperarea cu state terțe, transparența e importantă, pe de o parte. Pe de altă parte, vorbim de securitate, de protejarea cunoștințelor uh, producătorilor, furnizorilor acestor tehnologii și acest echilibru e foarte dificil de atins. N-ar trebui să permitem o influență directă sau indirectă a țărilor care doresc să folosească alte tipuri de tehnologii. Trebuie să cooperăm cu state terțe, dar toată cooperarea să se bazeze pe tratatul Euratom. Să nu introducem elemente noi, măsuri adesea provocatoare. Poluarea aerului este o problemă semnificativă, nu doar în Franța, ci și în alte țări care folosesc această tehnologie Trebuie să fim precauți când folosim aceste tehnologii. Există însă probleme și în țări care au respins energia nucleară. Există o serie de echipamente specializate uh, folosite și acestea ar putea reprezenta sursa unei astfel de poluări și în țări care nu folosesc acest tip de energie nucleară. Avem și planul de acțiune, care sunt la fel de importante și ar trebui să nu le pierdem din vedere. Mulțumesc, da, într-adevăr o discuție profundă și bună. Doamna Meț. Nu? Nu. Comisia Europeană atunci. Doamna Harms. Eu doream să intervin în această dezbatere pentru că am lucrat intens cu unii din colegii din Parlament pe proiectul uh, cu Bielorusia, cu Ostroviț. Testul de stres de acolo a, fost, a avut loc deja Și dacă tot avem recomandările în față, cred că ar fi bine să mergem pe această inițiativă a, Parlamentului. A Parlamentului. Colegii au propus să vizităm Minskul și centrala de la Ostroviț. Acolo s-au discutat condițiile pentru acest nou instrument. Deocamdată, autoritățile din Bielorusia blochează orice vizită, orice întâlnire, atât la Minsk cât și la Ostroviț. Eu aș dori să dau, iată, acest exemplu concret care privește implicarea parlamentarilor în acest uh, proces. Și rog Comisia să susțină inițiativa noastră să ne deplasăm la Minsk și să discutăm despre Ostrovița acolo. Mulțumesc. Comisia acum domnul Gariba de la DG Energy. Fără observație. Noi suntem din partea Defco. De aceea am fost un pic surprins. Suntem responsabili cu instrumentul. Sunteți domnul Gariba? Nu. Cer scuze, spune președintele. Vă rog să vă prezentați. Îmi cer scuze pentru neînțelegere. Numele meu este Pascal Dor, lucrez așadar la DigiDevCo, dezvoltare și cooperarea internațională și noi gestionăm acest instrument primul rând doresc să mulțumesc raportorului și biroului dânsului pentru că am avut un schimb de informații foarte bun. Am doar câteva observații. În ceea ce privește textul, am o singură observație la un amendament, la un considerent. Statele membre care au programe nucleare. Mi s-a părut, uh, fiind o formulare discriminatorie, mai ales dacă ne gândim la mari state membre care au avut astfel de programe și acum renunță la ele și deci ar fi excluse de pe această listă. Iar în ceea ce privește testele de stres, susținem implementarea lor, dar vă aduc aminte că ele sunt gestionate de ANSRAID, să nu uităm că ENSRAID conduce implementarea și recomandările și uh, discuția de pe monitorizarea acestor uh, recomandări. Ce e important este ca instrumentul să poată fi aplicabil și să poată fi utilizat. Sigur că orice stat care folosește acest instrument ar trebui să accepte controlele noastre, ar trebui să se facă într-un mod diplomatic și nu așa condițional, așa cum o spune textul destul de direct acum. Și în cele din urmă, condițiile diferite introduse de diferiții vorbitori sunt interesante, însă, repet, trebuie să poată fi implementate atunci când discutăm cu diferitele state membre. Acestea ar fi singurele observații pe care le-am de făcut. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Domnule raportor, Vladimir, ai cuvântul. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc în primul rând tuturor colegilor au făcut propuneri bune, observații bune. Am văzut că susținerea din partea UE pentru state terțe este importantă, dar condițiile de neproliferare de asemenea. Aștept amendamentele pe care mi le vor trimite colegii. Aș vrea doar să vă aduc aminte că suntem, ne aflăm aici uh, sub tratatul Euroatom, nu e o legislație obișnuită și de aceea haideți să încercăm să nu amestecăm legislația. Există proceduri diferite pe care trebuie să le respectăm. Altfel ajungem la un amestec inacceptabil. Și asta e tot. Aștept amendamentele. Observații foarte importante, spune președintele, sfârșitul discuției. Termenul limită 7 noiembrie la prânz. Analiza lor pe 21 noiembrie, vot pe ITRE pe 3 decembrie. Și trecem la punctul 6, votul electronic. Trei puncte avem de votat, adică de votat, nu neapărat electronic și începem peste 3 minute. For me. <laughs> Yes. Sorry. Good afternoon once again. Welcome to our committee meeting. Let go. Haideți, stimați colegi, să trecem acum la vot. Dar mai întâi de toate să testăm instalația. Aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră? Minunat! Extraordinar! Votul s-a deschis. 68. Suntem 67 în uh, comisie. Haideți să punem și o întrebare. Nu vă place să votați la Comisia ITRE? Acum aștept răspunsurile dumneavoastră. 40 de voturi între timp. What you do? I close the vote. Votul s-a închis. Vă mulțumesc. Funcționează totul. Trecem acum la proiectul de aviz privind instituirea program programului Invest EU. FC. Domnul Sean Kelly este raportorul pentru acest aviz. Haideți să procedăm la vot. 169 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă. Să verificăm. And I close the vote. Votul s-a închis. Se adoptă. 170 pentru. Împotrivă. Să verificăm din nou. Votul s-a închis. Se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Verificăm. Votul s-a închis. Respins. Compromisul A. Votăm electronic. Votăm compromisul A. Votul s-a închis. Se adoptă. 174 pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm. Votul s-a închis. Respins. 175 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă identic cu 181, deci ambele amendamente au fost votate. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 214 pentru, împotriva abțineri respins. 215 pentru, împotriva abțineri respins. 216 pentru, Împotrivă. Să verificăm. Votăm 216. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 258. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 259. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 260 pentru, împotrivă, să verificăm. 260. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 286 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 285 și 287 pentru împotriva abțineri verificăm. Două amendamente, așadar, 285 și 287. Votul s-a închis. Respinse. Alte două amendamente, 288 și 89, pentru, împotriva, verificăm. Votul s-a închis. Respinse. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 314 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 314. Votul s-a închis. Se adoptă. 315 și 316 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 317 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 317. Votul s-a închis. Respins.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 369. Votul s-a închis. Respins. 370 și 38 împreună. Pentru,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 abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă patru amendamente, 462, 463 până la 465, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Patru amendamente, deci. Identice. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, Înțeleg că se adoptă, pentru că nimeni nu ridică mâinile. 300, uh, compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva abțineri respins. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotrivă. Verificăm. 53. Votul s-a închis. Se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Respins. 57 și 1 împreună. A dorit să verificăm 56. Uh, Bine. S-ar putea să fie o idee bună. 56. Deci, votul s-a închis mai respins decât uh, aș fi crezut. 57 și 1 vot, uh, identice pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. 57 și 1. Votul s-a închis. Respinse. Compromisul 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă, 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins, compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotrivă. Să verificăm. 85. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 102 pentru, împotriva. Verificăm. 102. Votul s-a închis. se adoptă. Compromisul 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 124 pentru, împotriva, să verificăm, 124. 124, votul s-a închis, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm din nou. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotriva. Să verificăm. 135. Votul s-a închis. Se adoptă. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 36. 38. <laughs> pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 39. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 40. Pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 158 și 159 pentru, împotriva abțineri respinse, 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 166 pentru împotriva. Să verificăm. Votul s-a închis. Respins. 167 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final. Vot electronic, deci vot uh, prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem la următorul punct. conducerea autonomă în transportul european. Colegul nostru, vicepreședinte al comisiei noastre, își cere scuze pentru faptul că nu este prezent la vot. În numele domniei sale, permiteți-mi să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și secretariatului pentru eforturile constructive. Deci domnul Henkel nu a putut sosi astăzi la Bruxelles. Și tocmai de aceea, iată, am primit această scrisoare din partea domniei sale. Trecem acum la proiectul de aviz privind conducerea autonomă în transportul european. Hans Olaf Henkel este raportor. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Bine, bineînțeles, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă, îmi pare rău. Compromisul 6 pentru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 Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm din nou. Votul s-a închis. Respins. V-aș ruga să ridicați mâna. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromisul 10. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 67. Pentru. Împotriva abțineri respins. 69. Pentru. Împotriva. Haideți să verificăm. 69. Și votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, CUE a solicitat vot prin apel nominal la acest amendament. În comisia noastră, cel puțin 14 membri ar trebui să accepte această propunere. Prin urmare, vă întreb acum dacă doriți ca amendamentul 72 să fie un vot prin apel nominal. Cine este în favoarea acestei propuneri? Deci este acceptată această propunere. Vot prin apel nominal, prin urmare, la amendamentul 72. Votul s-a deschis. Și votul s-a închis. Respins. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 76 pentru, împotriva, haideți să verificăm, 76, votul s-a închis, se adoptă, compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru împotriva abțineri respins. 4. Am votat deja 4. Amendamentul 4. Trecem la... sau următorul va fi amendamentul 5. Încă o dată. Amendamentul 4. Cine pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, să verificăm. 14. Votul s-a închis. Se adoptă. 18 pentru, împotriva, Abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom trece acum la votul final, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări raportorului nostru, care este absent după amiaza aceasta. Trecem acum la proiectul de aviz privind tehnologia blockchain, o politică comercială orientată spre viitor. Domnul Bușoi, Cristian Silviu Bușoi, este raportorul nostru. Let us go to the vote. Să trecem la vot. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4. Uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, verificăm la 23. Close the vote. Am închis votul. se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De data aceasta. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă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 închis votul. Se respinge. 49 pentru, împotrivă. Verificăm încă o dată la 49. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot prin apel nominal. Votul final. Deschid votul. Închid votul. Vă mulțumesc foarte mult, iată un sprijin amplu. Vă mulțumim foarte mult, domnule coleg Bușoi, pentru raport. Okay. Good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 Let us start then. Let us start, dear friends. Everybody. Vă mulțumesc. Prieten, haideți să începem. Toată lumea este gata. Ah, ok. good. The most important lady is coming. That's important doamna de primă importanță sosește. Uh, point number nine. Punctul 9. Crearea programului pentru competitivitate pe piața unică a companiilor, inclusiv a IMM-urilor și statistici europene. Noi ne ocupăm de IMM-uri. avem competență exclusivă și știm că s-au depus 188 de amendamente la acest aviz legislativ și pot să vă spun că pe partea de procedură este un dosar foarte complicat. Cinci comisii sunt implicate, au competențe exclusive și amendamentele pe care le depun la articolele sau considerentele sau anexe care sunt de competența unei, exclusivă a unei alte comisii, nu ITRE, nu vor fi supuse la vot în viitor. Exclusiv means ex- pentru că exclusiv înseamnă exclusiv. Și pentru noi înseamnă că e o veste foarte bună. Ne garantează și că ITRE este responsabil unic cu IMM-urile, partea aceasta din propunere. Nimeni nu poate să voteze la aceasta, mai puțin ITRE. Deci, iată, o veste foarte bună pentru noi toți. Colega noastră, care este vicepreședinte, doamna Patricia Toia, se ocupă de acest dosar. Patricia, îți dau ție cuvântul. Grazie Presidente, grazie. E, e, eh, sono lieta che possiamo oggi fare un po' una discussione, diciamo che ci porti un passo. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că astăzi vom putea avea o discuție care să ne facă să progresăm în examinarea acestui dosar. După cum ați spus și dumneavoastră, este unul destul de complicat pentru că sunt mai multe comisii implicate. Așa a fost conceput acest uh, program, nu o să mai spun atât, dar nu cred că este o idee grozavă să pui totul la un loc, pentru că riscul este ca rolul nostru nu să fie neapărat marginalizat, dar să fie mai mic decât dacă am fi avut uh, programul acesta um, în competență exclusivă pe baza COSME. Bineînțeles, este vorba de IMM-uri uh, și Practic, spunem că vrem să profităm cât se poate de lucrurile pozitive. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru contribuții, nu numai pentru amendamente, dar și pentru discuțiile pe care le-au avut echipele noastre în ședințele tehnice și asta ne va ajuta mâine la prima reuniune a raportorilor din umbră. Deci, mulțumesc pentru această muncă făcută, pentru că cred că uh, ne-a ajutat să mai reducem numărul de amendamente pentru că am putut să ținem cont de unele dintre ele. Eu am vrut să accept cât am putut de multe amendamente pentru că mi se pare că e vorba de o convergență în ceea ce privește atenția asupra IMM-urilor la nivelul tut tuturor grupurilor politice și cred că um, cu toții putem aduce o contribuție aici. Voi uh, menționa câteva aspecte care au ieșit în, la iveală când uh, am examinat textul, atât uh, partea normativă cât și uh, anexă și mai departe. Mul, mai multe grupuri sunt atașate de creșterea IMM-urilor. Cu toții vrem asta, vrem dezvoltare, nu vrem să rămână situația așa cum este. Deci toate amendamentele care se îndreaptă în această direcție vor fi luate în considerare. Cât despre sustenabilitate, unele grupuri um, pun un accent mai mare pe acest aspect, au mai multe amendamente. Uh, Um, spun că alții spun că ar trebui să nu mai repetăm atât um, termenul. Sustenabilitatea reprezintă clar un uh, pilon în schimbările aduse IMM-urilor și toți, um, uh, toate dovezile se îndreaptă în această direcție. Vorbim și despre transformare digitală, resursele sunt limitate, dar trebuie să um, o concentrăm pe asistarea IMM-urilor în uh, transformarea digitală, care are loc rapid, schimbă totul și trebuie să ținem cont de avantajele ei. Iată un prim punct. Bineînțeles că mai este încă un obiectiv la baza tuturor acestor aspecte și anume crearea unor locuri de muncă de calitate. IMM-urile vor să fie competitive, să fie dinamice, dar cu precădere trebuie ca acestea să creeze locuri de muncă bune. Cât despre partea de organizare, aș dori să menționez că mai este un criteriu important care a fost luat uh, în considerare în discuții și va fi luat și în rona de mâine, partea de management la IMM-uri, că de multe ori au un produs bun, au o piață, însă nu au pregătirea entre, antreprenorială, managerială. Uh, și e foarte important pentru că asta, mai ales în crize, se, se simte, chiar dacă celelalte aspecte sunt acolo. Încă un lucru sprijinit de grupul nostru a fost sprijinirea avantajelor um, programului um, Cosme, rețelele create, dar uh, bineînțeles că trebuie să recunoaștem că sunt anumite slăbiciuni în anumite state și sigur a apărut și problema programului Erasmus, care trebuie să um, rămână la numele inițial care este cunoscut în întreaga Europa. Aș vrea să vă aud și părerile aici, să fie vorba doar despre tinerii oameni de afaceri, pentru că Erasmus este un program pentru tineri, sau să avem și un Erasmus pentru oamenii de afaceri, fie ei tineri sau nu. Și, în sfârșit, chestiunea spinoasă a raportului anual și a indicatorilor. Comisia propune diversi um, indicatori uh, și fiecare dintre contribuitori a mai adăugat um, câte ceva la indicator și trebuie să facem o selecție aici, să păstrăm uh, punctele importante la care ține toată lumea. Dar e clar că trebuie să mai adăugăm ceva la propunerea comisiei, care mi se pare că e un pic cam uh, subțirică. Și aș mai dori să mai menționez câteva lucruri care mie mi se par foarte importante. Știu că uh, Uh, și alții sunt um, de aceeași părere. Trebuie să ținem cont de așa numitele întreprinderi sociale din cadrul IMM-urilor, cele care nu au scopuri de obține de profit, ci pentru, uh, sunt acolo pentru a asigura locuri de muncă. Și um, statele membre um, încearcă să faciliteze aceste întreprinderi, dar uh, în economia economiei sociale, uh, companiile sociale, întreprinderi sociale, trebuie să aibă și ele dreptul de a participa la programul pentru IMM-uri. Și încă un lucru, și aici aș încheia, trebuie să ne uităm la rețelele de uh, întreprinderi. O să discutăm asta și cu raportorul din umbră mâine. Rețeaua aceste IMM-uri uh, uh, reprezintă mai mult de un cluster. Este vorba de niște întreprinderi foarte strâns legate, care sunt ori pe parte de uh, manufactură, ori în servicii și toate sunt interconectate. Unele statele privesc ca pe un fel de consorții. Mie mi se pare că trebuie să uh, știm clar conceptele. Nu vrem să fie un nume care să se suprapună cu rețelele de IMM-uri, dar vrem să avem cumva o, ceva inovator pentru IMM-uri și tocmai de asta trebuie să țină cont uh, programul nostru în anii care urmează. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult. E în regulă. Domnul Rubic, ca raportor din umbră, în numele PPE-ului, va veni un pic mai târziu în numele de domnul Telicca. Vă mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc și doamnei Toia. Am avut uh, o dezbatere mai pe fond, în comisie, și amendamentele alte și ale mele au fost în mare incluse în uh, amendamentele de compromis. Pot să fiu destul de succint. Textul mai are nevoie doar de mici ajustări, câteva adăugiri, câteva ambiguități de lămurit. De asemenea, cred că am putea să ne uităm și la anexe, unde am văzut o oarecare redundanță și poate că ar mai trebui să se menționeze și sprijinul uh, pe partea de ocupare pentru IMM-uri, dar sunt chestiuni destul de minore pe care am reușit să le tratăm și dacă nu, la reuniunea de mâine, sigur, și cumva o întrebare implicită când uh, colega noastră se referă la, la aspectele importante pentru ea. La partea de Erasmus este un punct uh, relevant, dacă e vorba de tineri sau nu, um, nu știu. Am um, niște îndoieli cu privire la natura Erasmus. Dacă încep o companie, de asta trebuie să mă ocup cu precădere. Nu pot să plec o perioadă lungă. Poate pe o perioadă scurtă ar fi rezonabil. Um, apoi, la întreprinderile sociale sunt de acord pe fond. Uh, mi se pare o idee corectă. Iar în ceea ce privește rețelele de întreprinderi, uh, trebuie să vedem în ce măsură ține de noi să sprijinim uh, crearea, înființarea și funcționarea uh, Uh, rețelelor de întreprinderi. Aici uh, văd eu că e nevoie de ajustări, însă mă voi opri, opri aici pentru că deja cred că avem un proiect de text foarte bun, niște amendamente de compromis și cred că putem să uh, îl finalizăm destul de repede și apreciez foarte mult pentru faptul că a ținut cont de amendamentele alde și ale mele. Mulțumim foarte mult! Urmează doamna Metz pentru verzi. Da, nu o să spun multe astăzi. Există o activitate foarte bună în curs, am depus uh, amendamentul noastre la durabilitate, rezistență la schimbările climatice, o um, economie care să folosească eficient resursele, lucruri care merg mână în mână cu competitivitatea. De asemenea, am cerut și monitorizare și raportare la IMM-uri cerințele sunt destul de vagi um, um, în temeiul actualului program COSME. Apoi, în ceea ce privește nevoile specifice ale IMM-urilor, da, la Cosme erau niște formulări bune și la, uh, la ambele grupuri țintă specifice care ar putea să aibă nevoie de formare, de cultura antreprenorială și așa mai departe și ce le trebuie IMM-urilor ca atare, de exemplu, acces la finanțare, cum să reducă povara administrativă și așa mai departe. Și am apreciat cu precădere trimiterea la hubul um, de consiliere creat uh, în cadrul uh, ferestrei uh, IMM și um, cred că un ghișeu unic ar fi de folos. Aștept cu interes activitățile viitoare și mulțumesc doamnei raportor pentru că a luat în considerare amendamentele și că le-a discutat. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! În numele GUE, Doamna Lopez Bermejo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, pentru munca raportare. Cred că propunerile sale de compromis ne uh, permit să ne gândim la um, o convergență mare, ceea ce nu e lucru ușor, desigur. Uh, că despre nuanțele pe care vrem să le aducem um, în ceea ce privește piața unică și consecințele pe care le are în, în um, întreaga Uniune Europeană, în țări. Uh, concret pe dosar, pe de-o parte, privim cu ochi buni ideile legate de participarea consumatorilor, consumatorilor și a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor. Și de aceea considerăm că este nevoie să includem acest lucru ca și condiție uh, pentru acces la ajutoarele din cadrul programului COSME. Perspectiva aceasta uh, se îndreaptă în direcția cea bună dar nu trebuie să rămână așa ca o formulare la nivel declarativ și trebuie să ne asigurăm că are și un caracter operativ. Apoi, considerăm că trebuie să um, se poată lăsa uh, să se creeze noi tipuri de întreprinderi, cum sunt uh, cele um, um, sociale, să se uh, stimuleze cooperarea între micro-întreprinderi și IMM-uri și asta uh, cu întreprinderile care generează cunoaștere și centrele cum ar fi uh, universitate și mai departe. Apoi, crearea unui Uh, cadru de antreprenorial dinamic uh, nu se improvizează și nu poate fi lăsat nici în seama pieței uh, pentru că forțele um, pieței mereu acționează în sens contrar. Trebuie să acordăm un spațiu pentru aceste întreprinderi, să fie vizibile, să le recunoaștem rolul și să uh, Uh, favorizăm uh, consolidarea și creșterea lor. De aceea considerăm că um, este un moment foarte bun pentru politica socială în Europa. Deci trebuie să lăsăm un loc și pentru lucrători și uh, reprezentanților și, bineînțeles, și la nivel european și acest lucru um, influențează atât rolul său și procesele de elaborare și de luarea deciziilor, precum și uh, chestiuni cum ar fi formarea, îmbunătățirea competențelor în era digitalizării și așa mai departe. Deci toate acestea au o amploare mare și sperăm că vom ajunge la un compromis amplu. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Uh... Vă mulțumim foarte mult. Domnule Cohlice, că ave cu... aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Nu am decât trei lucruri de spus aici. În primul rând, IMM-urile ar trebui să includă și cooperativele și acestea ar trebui să beneficieze de sprijin aici. Apoi, întreprinderile sociale trebuie să primească sprijin în mod explicit și, în sfârșit, incubatoarele de antreprenoriat Și aici uh, e o legătură strânsă cu Erasmus, pentru că Erasmus ar trebui să încurajeze oamenii să poată să înființeze propriile companii. Așa văd eu lucrurile. Mulțumim! Domnul Schmidt-Gertzen de la DG Grow, Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor. Programul acesta vrea să-și uh, îmbunătățească funcționarea pieței interne pe teren, dar și să acorde competențe actorilor implicați. Dorim să sporim competitivitatea industriei noastre, mai ales a IMM-urilor. Și salutăm um, poziția favorabilă față de program și um, uh, poziția pe care o asumați față de această um, chestiune și sperăm că dosarul se va încheia rapid în ceea ce privește Erasmus. Tineri se referă mai degrabă la vârsta companiei, nu a antreprenorului. Deci nu e vorba de tineri. Înainte, da, era vorba de oameni care uh, încep să se apuce, să demareze o companie, să pună pe picior o companie. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim foarte mult și ultimile observații îi revin doamnei raportor Patricia Toia. Da, mulțumesc. Aș putea să discut și mm, în bilateral cu domnul uh, Rubic. Cred că știu care sunt uh, pozițiile noastre, dar oricum uh, e clar că poate să aducă o contribuție constructivă la discuțiile noastre, așa cum au făcut-o și ceilalți colegi de altfel. Cred că vom putea să facem o treabă bună când ne întâlnim din nou mâine. Nu sunt uh, divergențe majore, sunt doar câteva puncte unde nu suntem pe deplin de acord, așa că trebuie să găsim o formulare corespunzătoare. Nu trebuie să pierdem niciunele dintre ideile bune care pot fi utile pentru aceste programe, pot să ducă la îmbunătățiri, deci ne trebuie tot ce ar putea să consolideze acest program, inclusiv chestiuni care pot să pară minore sau necunoscute în prezent, dar care vor deveni mai însemnate în anii care vin și acestea trebuie să fie luate în considerare. Și trebuie să găsim o cale prin care să încheiem această examinare împreună cât se poate de bine. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Pot să vă spun că votul la ITRE va avea loc pe 3 decembrie, anul acesta, desigur, și votul la IMCO Comisia de fond, 22 ianuarie. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, crearea unui program financiar dedicat pentru dezafectarea facilităților nucleare și uh, gestionării deșeurilor radioactive. Scopul propunerii este acela de a ajuta statele membre în procesul de închidere și de dezafectare a instalațiilor nucleare care sunt uh, în faza finală a ciclului lor de viață. Este o propunere bazată pe articolul 203 din tratatul Euratom, ceea ce înseamnă că Consiliul va adopta regulamentul după consultarea Parlamentului European, dar fără să fie obligat să îi urmeze avizul. Raportorul nostru este colegul nostru Peter Corumbașev. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor pentru amendamente. Aș uh, sublinia și diferitele idei aduse în discuție de diferitele grupuri. Da, văzând uh, amendamentele, cred că atât Verzi cât și grupul GUE vor o participare mai activă. și cer un procentaj mai mare de la 50 la 60%. Principalele puncte în discuție aici țin de uh, propunerea celor de stânga ca rata de cofinanțare să fie și ea sporită. Comisia a mai sugerat să-și reducă anumite angajamente. Reprezentarea la Bohunițe este de 60%, la Kozlodu este de 63% și se propune ca această valoare să scadă la 50%, ceea ce însă nu mi se pare relevant. Domnul Langen a mai spus că atunci când o țară ia decizia de a-și închide centrale nucleare ar trebui să și aloce resurse financiare pentru un astfel de program. Însă nici Bulgaria, nici Slovacia, nici Lituania n-au luat această decizie. Această decizie a luat-o Uniunea Europeană și a fost condiția pentru ca aceste țări să se alăture UE. și s-a spus că n-ar trebui ca acest lucru să fie folosit ca precedent pe viitor, dar aceste îngrijorări nu mi se par uh, fundamentate, pentru că închiderea de la Cuplă 2 și de la Vohuniță a fost o condiție preliminară pentru că aceste țări să se alăture UE. A fost un coleg din partea ECR care a pus întrebarea legată de state terțe închiderea centralelor din state terțe. E important să creăm un grup în Centrul Comun de Cercetare care să aducă la oaltă toate cunoștințele pe care le-am acumulat între timp din programe de acest tip de închiderea centralelor. Cunoștințele vor fi utile nu doar Uniunii Europene, ci întregii lumi. Programele n-ar trebui să sufere din cauza politicilor. Oricine are informații sau cunoștințe despre închiderea, cum se cuvine acestor centrale, ar trebui să le pună la dispoziția tuturor pentru binele tuturor până la urmă. După părerea mea, nu ar trebui să existe un plafon maxim pentru participarea comisiei. Comisia propune 50%, eu aș propune mai degrabă o valoare minimă pentru participarea financiară a UE care să ducă la un angajament clar din partea Comisiei să Avem uh, situația unor țări precum Bulgaria și Lituania, de exemplu. În rest, nu există probleme în ceea ce privește pe verzi, iar la GUE mai există niște diferențe cu domnul Lange, cu PPE. Mulțumesc. Doamna Harms, aveți cuvântul. La modul general, susțin propunerea colegului pentru aceste amendamente. Sunt de acord cu cei care au uh, depus amendamente cu privire la aceste finanțări pentru aceste proiecte, pentru că vorbim la, în cazurile Bohuniță și Coslodui ulterior și despre Ignalina. Vorbim despre excepții până la urmă și nu despre direcția generală. Direcția generală a grupului meu și și a comisiei este că statele membre și industriile nucleare din statele membre sunt responsabile pentru închiderea uh, centralelor, pentru gestiunea deșeurilor și curățarea finală, dar înțeleg și când colegii doresc să sublineze aceste lucruri, dar să nu uităm acest lucru. Iar în ceea ce privește rata de cofinanțare, sunt de acord cu domnul Corumbacev amendamentele pe care le propuseserăm noi la acest punct, la Coslodoi și Bohomițe, spuneau că rata de cofinanțare sau plafonul de cofinanțare ar trebui stabilit conform practicii de cofinanțare stabilite în programul anterior. Adică să existe o predictibilitate și să iar aceste trei state membre să știe că se pot baza pe aceste rate de cofinanțare a UE. Îi mulțumesc domnului Corumbacev pentru buna cooperare pe care am avut-o. Mulțumesc. În numele PPE, domnul Langen. Mulțumesc. Îmi cer scuze, am fost la vot la Econ. Am venit cu întârziere. Colegul uh, v a făcut o propunere care poate fi acceptată în linii mari. Dar la regulile de cofinanțare există câteva observații. Propune ca în locul unei cofinanțări maxime a UE în valoare de 50% să existe o valoare minimă de 60%, ceea ce se contrazice cu toate celelalte programe de cofinanțare unde există în tot timpul o valoare maximă. Și că nu e vorba de sume mici, ci de sute de milioane. Mi se pare important să respectăm linia de până acum, altfel propunerea noastră nu va fi luată în serios. Oricum, noi nu avem decât un aviz de dat aici, o părere de emis. La amendamentele 5 și 6, Comisia cere o evaluare la jumătatea termenului. Se șterge această propunere pentru a verifica dacă banii pot fi distribuiți altfel. Pe mine mă convinge această propunere a Comisiei aceste centrale din Bulgaria și uh, Slovacia sunt într-un stadiu avansat de închidere și deci când vom decide despre FM, MFF în curând, banii vor trebui să poată fi distribuiți altfel. Trebuie să fie un interes comun al nostru, al tuturor, atât în ceea ce privește centrale nucleare, cât și în ceea ce privește stațiile de cercetare ale Comisiei, să poată fi așadar închise la timp, respectiv să luăm măsurile corespunzătoare. Domnul ce v-a spus că avem 21 de amendamente în total. Din partea grupului nostru există unul pentru schimb de informații, numărul 21, cu care sunt desigur de acord din partea doamnei Grostet și modificările ALDE ne convin, schimb de bune practici, închidere, statele membre responsabile cu închiderea. Trebuie să ne mai înțelegem pe amendamentele ECR și de asemenea cu cele ale doamnei Harms și Sidoaga din partea GUE, care vor de asemenea o rată de cofinanțare minimă de 60%. De ce Cred că nu avem nevoie de o întâlnire a raportorilor din umbră. Facem o listă de vot, colegul să o facă și supunem la vot. Pentru că nu există niciun compromis logic între cele spuse. Fie se aplică ce propune comisia, fie se sporește, dar e o decizie a majorității. Nu, ex- nu poate exista un compromis aici. De aceea aș ruga să supunem la vot la sfârșitul lunii noiembrie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cohri, următorul vorbitor. Mulțumesc. Domnul Koblicek. Domnul Langen e foarte coerent, ca de obicei. Întotdeauna ceea ce spune dânsul, lucrurile sunt prezentate într-un mod foarte logic și sunt de acord cu dânsul. Iar în ceea ce privește cofinanțarea sau aceste... Poate într-adevăr ar trebui să supunem la vot. <clears throat> De ce nu? Un compromis între un astfel de minim și de maxim nu va putea fi găsit, pentru că 50 nu e 60, atâta, acest lucru e clar și domnul Langan a spus-o foarte clar. Sunt de acord cu domnul raportor, Ați spus încă de la început că nu vorbim de un precedent pentru închideri viitoare de alte instalații nucleare. Vorbim însă totuși de tratatele de aderare, să vedem dacă mai sunt valabile sau nu. Adică trebuie să facem, să luăm o decizie foarte clară. Dacă votăm vorbim și de un precedent pentru viitoare state membre. Să vedem în ce măsură un astfel de tratat este sau nu obligatoriu. Dragă domnule coleg, 55 este un compromis între 50 și 60. Știu, făceam o glumă, spune președintele Aveți desigur dreptate. Dau cuvântul uh, comisiei, domnul Massimo Gariba din partea DG Energy. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru raport. Două lucruri aș dori să spun pentru început. Siguranța nucleară e o prioritate cheie a Comisiei și aceste programe reprezintă o rezultat tangibil al solidarității europene când vorbim de închiderea acestor instalații. Mulțumesc și celor care au amintit că este într-adevăr obligația statelor membre și a operatorilor să le închidă. Înțeleg întreaga discuție despre plafoane, dacă să fie un minim sau un maxim și care să fie nivelul uh, acestei solidarități. Nivelul pe care îl propune Comisia corespunde nevoilor financiare a Comisiei. Vă aduc aminte că la Bohunițe se va închide până în 2025 și cel de la Coslo 2.1 până în 2030. Creșterea ratei de cofinanțare a fost uh, o permanentă a acestor programe și acesta demonstrat că un angajament mai mare din partea statelor membre aduce, iată, rezultate. În ceea ce privește distribuirea de informații și de cunoștințe, este unul din elementele cheie pe care aceste programe le aduc cu sine, informații pe care le culegem din aceste cercetări, banii contribuabililor care sunt investiți aici și reprezintă o parte foarte importantă a acestor programe. Comisia DG Energy GRC și GRTD vor susține diseminarea acestor cunoștințe. Mulțumesc! Mulțumesc! Și dau cuvântul colegului nostru, raportorul, să facă observațiile finale. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să spun că în ceea ce privește Bulgaria și Slovacia, avem uh, exemple foarte bune în aceste țări cu închiderea centralelor. E vorba de un model care ar putea fi adoptat și de alte țări. În Slovacia, programul se va încheia în 2025, în Bulgaria e prevăzut pentru 2030. În ceea ce privește sumele, nu sunt sute de milioane. În Bulgaria e vorba de 63 de milioane pentru următorii șapte ani, adică 9 milioane pe an, iar în Slovacia e vorba de doar 8 milioane pe an. Deci nu e un uh, angajament atât de mare, Iar această cerință um, aceste centrale vor genera curent în valoare de 400 milioane pe an, dar în momentul de față nu se întâmplă încă ce primim din partea UE. Deocamdată primim 9 milioane pe an și încă discutăm posibilitatea de a reduce această sumă la 8 sau chiar 7 milioane. Deci aici nu mai avem un exemplu de solidaritate europeană. Salut această idee a unui sistem european comun de schimb de informații. Este o idee de partea ALDE și PPE. Iar informațiile pe care le căpătăm din acest proces ar trebui instituționalizate la nivelul unui grup comun sau chiar unui centru comun și atunci uh, aceste experiențe din programele de închidere din întreaga UE pot fi aduse la oaltă și folosite în alte state membre pe viitor ar fi de mare importanță pentru că subiectul închiderii centralelor nucleare va rămâne pe ordinea de zi în UE. Va fi greu să ajungem la un compromis în ceea ce privește un plafon minim sau maxim. Și de aceea cred că ar trebui să avem o întâlnire a raportorilor din umbră și apoi să supunem subiectul la vot. Mulțumesc! Mulțumesc! Observație în partea domnului Lange. Bine, putem vorbi despre faptul dacă continuarea folosirii ar fi fost alternativă. Putem vorbi, da dar s-a cerut în uh, tratatele de aderare. S-au promis bani de la UE pentru închiderea. Poate colegii văd lucrurile diferit, dar nu putem face o comparație între ce s-ar fi câștigat din continuarea funcționării și subvenții pe de altă parte. Și sunt în ambele cazuri cheltuieli de 1,2 miliarde Deci nu e ca și când uh, ar fi o dezavantajare acestor două state membre, Slovacia și Bulgaria. În acest caz, ele au, uh, și-au dat acordul pe tratatul de aderare și dacă Comisia se laudă că nu-și dorește siguranță, aș vrea să o întreb dacă e, așa e în toate statele membre, se impune asta și în Franța? Adică e o argumentație cu două tăișuri. Putem discuta despre aceste aspecte, dar nu vom găsi un compromis. Nu are niciun rost să avem o ședință a raportelor din umbră. Sunt puține amendamente, 21. Pentru asta nu avem nevoie de o ședință. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Decizia o va lua domnul raportor, desigur. Și dacă mai doriți să spuneți ceva, acum e momentul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că este necesară o întâlnire a raportorilor din umbră, cel puțin una ar trebui organizată și chiar dacă până la urmă sau la sfârșitul acesteia ajungem la concluzia că nu poate fi atins un compromis. Există câteva grupuri politice care susțin ideile mele. S-ar putea ca alte grupuri să susțină ideile domnului Lange. În procesul de preaderare existase un ultimatum dat anumitor țări cu privire la închiderea unor centrale nucleare. iar partea care a stabilit acest ultimatum ar trebui să contribuie financiar la acest proces de închidere. Dacă o anumită țară ia decizia de a-și închide centrale din orice motiv, ar trebui atunci să aloce resursele financiare corespunzătoare. Dacă însă o țară a fost forțată să ia această decizie prin procesul de preaderare, atunci ar trebui uh, ca cei care au impus decizia să răspundă financiar. Adică vorbim de marea sumă de 9 milioane pe an pentru Bulgaria și 8 milioane pentru Slovacia. Am vorbit de cantitățile de energie pe care aceste țări nu le vor mai produce dacă își închid aceste sau care ar continua să le producă dacă centralele și-ar continua activitatea. Și ar fi mult mai valoros curentul care ar putut fi produs decât ce au primit aceste țări. Domnul Koblicek, conform înțelegerii cu Comisia, în Bulgaria și, de fapt, în, în Balcani, statele suferă de lipsă de energie electrică. Și Comisia nu a ajutat această problemă. Și de aceea e logic să cerem să uh, participe cu mai mult. Este logic. Cred că și dumneavoastră gândiți logic și ar trebui să puteți accepta această idee. Dacă încerc să gândesc logic, cred că este necesară și întâlnirea raportorilor din umbră, pentru că văd că discuția nu se poate încheia aici. Nu putem continua fără o uh, ședință a raportorilor din umbră. Mai sunt și alți colegi care ar dori să discute. Intervenție fără microfon din sală. Nu avem, domnul Langen, putem vota 21 de amendamente, nu are rost să avem întâlnirea, o ședință a raportorilor din umbră. Președintele. Da, suntem într-o întâlnire oficială, așa este. Până la urmă, raportorul decide. Noi la ITRE nu avem alte reguli, dar vă înțeleg și pe dumneavoastră. Dumneavoastră considerați că n-ar fi necesar, sigur. Mă rog, e decizia dumneavoastră. Dumneavoastră decideți. Domnul raportor. Eu mi-aș dori să invit pe toți colegii la o întâlnire raportorilor din umbră săptămâna viitoare. Oricine e binevenit să participe, iar cei care consideră că nu trebuie să participe să nu vină. Voi organiza așadar săptămâna viitoare la Strasburg o ședință a raportărilor din umbră și dumneavoastră hotărâți dacă participați sau nu. Bine, vot la ITRE pe 3 decembrie. Bine. Punctul 11. Foarte similar punctul acesta. Regulament cu privire la închiderea programului de asistență nucleară a, a centrale din Lituania. Știți că baza juridică nu cere consultare a Parlamentului, dar Consiliul a hotărât să ne consulte, deci o situație ușor diferită decât în cazul Slovaciei și Bulgariei. Iar propunerea Comisiei prevede un program de asistență pentru închiderea acestui acestei centrale din Lituania și un buget pentru 2021 până în 2027. Raportor, doamna Rebecca Harms, vă rog. Mulțumesc. Aș face o observație preliminară care se leagă de discuția dintre domnii Corumbacev, Kolicek și uh, Langen Uh, aceste trei centrale despre care discutăm în două puncte diferite au fost uh, sau s-a convenit în timpul uh, program, discuțiilor de aderare că nu pot fi modernizate. Au discutat cu experții Euratom și s-a hotărât s-au analizat uh, cele trei uh, centrale care seamănă ca design cu reactorul nefericit de la uh, Cernobâl și eu mă bucur și astăzi că această decizie a fost luată atunci de comun acord. Salut și faptul că de aceea Uniunea Europeană s-a angajat să poarte o parte semnificativă a costurilor închiderii. Iar în ceea ce privește continuarea acestui proiect, suma a fost decisă sau discutată în repetate rânduri. Iar o propunere în cazul fac, lucrez eu la o propunere ceea ce privește centrala de Nignalina. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, fie că au fost sau nu prezenți la ședința raportorilor din umbră. Cu toții au participat constructiv la această discuție. Noi am avut 53 de amendamente, 18 din partea mea, iar astăzi pot anunța că pe cele mai importante subiecte pe care le-am discutat, majoritatea raportorilor din umbră susțin ca această cotă de cofinanțare la Ignalina să fie de 86%, să rămână, să nu fie scăzută. Și mai pot spune că majoritatea raportorilor din umbră își dorește ca banii să fie dați lituanienilor, ca banii să fie folosiți în închiderea centralei și suntem de părere că e necesar ca informațiile obținute și cunoștințele obținute de aici să fie făcute, să fie accesibile și pentru alte situații. Dar dacă se dorește crearea unei organizații noi pentru aceasta, atunci trebuie să se găsească și o finanțare nouă, pentru că nu a fost altfel prevăzut în uh, costurile cu închiderea ce nu am putut să ne punem de acord cu raportorii din umbra, deci nu am putut să ne punem de acord pe suma pe care să o primească lituanienii în uh, viitorul cadru financiar multianual. Suntem de acord cu raportorii că suma propusă de 780 de milioane este o sumă justificată, dovedită, o planificare foarte precisă. Am fost la fața locului, am vizitat centrala de la Ignalina și m-am întâlnit nu doar uh, ministrul aferent și cei din management, ci și reprezentanții băncii și a comisiei și nimeni nu a emis dubii la fața locului cu privire la această sumă de 780 de milioane. Nici comisia. Comisia a avut dubii la fața locului doar în ceea ce privește aspecte de buget. Ce se poate finanța în următorul MFF, dar nu în ceea ce privește suma. Așa cum am înțeles din cele spuse de domnul Langen și din discuțiile avute cu el și din uh, motivația sa, a venit cu o altă sumă, 600 83 de milioane. Cifră care s-ar baza, din ce ne spune dânsul, pe calcule mai recente ale comisiei. Între timp însă comisia s-a distanțat din nou în măsura în care pot eu urmări uh, subiectul. Simt că nu prea mai înțeleg uh, poziția comisiei. Vom mai avea o ședință raportorilor din umbră săptămâna viitoare. Eu în continuare sunt de părere că cifrele propuse de Lituania sunt cifre cu o bază reală, sunt uh, niște bani justificați, pentru că trebuie demontate două reactoare în Lituania, dar vă ascult, aștept să înțeleg uh, poziția recentă a Comisiei. Am încercat să aflu poziția comisarilor, dar uh, am înțeles că există încă o discuție cu DG Energy. Și în ceea ce privește raportul despre Bohumiță și Coslo 2, sunt de acord cu ce spune doamna Ponset în amendamentul dânsei. Această finanțare, atât în Lituania cât și la celelalte reactoare, este deosebită ține de actele de aderare ale acestor țări, iar în ceea ce privește orice alte uh, proiecte de închidere a centralelor, răspunderea o are industria nucleară, iar statele membre ar trebui să se ocupe să aibă o finanțare suficientă pentru gestionarea deșeurilor și închiderea centralelor. Deși Comisia face eforturi în acest sens, acest lucru nu se întâmplă încă în toate statele membre, dar această finanțare despre care vorbim este una deosebită și nu poate deveni un caz obișnuit în Uniune. Mulțumesc! Domnul Langan, vă rog, mulțumesc! Eu văd raportul acesta diferit de cel anterior dintr-un motiv simplu. Este unul din cele mai mari, una din cele mai mari centrale închise cu două blocuri mari. Și pentru că după evaluarea costurilor de către Curtea de Conturi, E vorba de costuri de 5900 de milioane, 5986 pe când uh, în celelalte țări, adăugându-le la 11.833, adică e vorba de creșterea sumelor. Asta ar fi o primă observație. Colega Harms a încercat într-adevăr să găsească niște compromisuri, de aceea sunt și eu mai uh, bine dispus decât în celălalt caz, dar majoritatea majoritatea raportorilor din umbră nu au, fost nicio, nu au reprezentat niciodată majoritatea Parlamentului când vine vorba de controverse. Avem 8 grupuri politice, 8 raportori din umbră, un grup de raportorul și mereu a existat o astfel de majoritate. Și de obicei nu mă înțeleg cu doamna Hams. Eu cred că putem continua cu energia nucleară dacă suntem responsabili. Nu vreau să ne certăm acum. Iar în cazul Ignalina, deja s-a modernizat cu 300 de milioane de euro. Mi-aduc aminte de o vizită ITRE în 2008, unde inginerul responsabil a zis că pe, vi- pe în trecut am avut 30-40 de cazuri de, de crize uh, Um, de accidente pe care trebuiau notificate și acum am poate cel mult un caz pe an și acum iată trebuie să închidem după ce am modernizat. De aceea situația diferă un pic față de celelalte țări, fiind vorba și de o centrală foarte mare, deci trebuie tratată în mod special. Pe de o parte, care e participarea Lituaniei astăzi? Prima întrebare. Obligația politică a Lituaniei, dacă informațiile mele sunt corecte, reprezintă 14%. Însă din 2015 încoace, Lituania acoperă 20%. Iată, depășește cu mult, deși e o țară mică. Trebuie să vorbim despre aceste sume, iar eu, în numele PPE, pot spune că în acest caz, tratatul de cofinanțare ar putea să depășească suma comisiei. Sunt gata să accept așadar 86%. Pe de altă parte, există discuții și despre suma totală. Putem vorbi doar de cadrul financiar multianual actual. Comisia tocmai a propus 552 de milioane, doamna Harms 780. Dacă îi întrebați pe cei afectați, își vor mai aduce aminte de multe alte lucruri pe care le vor finanțate. Deci nu doar ei au dreptate. De aceea întrebarea mea a fost, la nivelul funcționarilor comisiei, da, din partea biroului meu, aș vrea să știu dacă există cifre actualizate. Că comisarii nu vor să se îndepărteze de la propunerea lor, de înțeles. Bine. Dar eu cred că am putea ajunge la un compromis aici, care să fie undeva între puțin mai mult decât a propus doamna Harms, de aceea oferta mea pentru numele PPE o sumă de 683. 680, 690, cât doriți. Și cel mult 14% partea Lituaniei. Aș fi de acord cu un astfel de compromis. Dacă ne întâlnim la mijloc, arătăm că ne sub nu ne suprapunem neapărat pe ce spune Comisia, dar înțelegem importanța aceasta o țară mică precum Lituania. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, colegul Corumbașev. Благодаря ви, господин председател. Аз подкрепям доклада, който е подготвен от... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt într totul de acord cu raportul doamnei Harms. Uh, sunt de acord cu sporirea finanțării pentru programele de dezafectare a centralelor nucleare. Uh, mă bucur că, iată, de data aceasta poziția domnului Langen este una diferită. Uh, mă bucur, iată, că domnul Langen este de părere că pragul de de cofinanțare ar trebui să fie de 14%. Deci în participarea Lituaniei ar trebui să fie de 14% și participarea Comisiei Europene ar trebui să fie de 86% din costurile totale ale dezafectării. Deci cazul Ignalina este unul complet diferit de cel de cazurile din Bulgaria și Slovacia. Reactorul din Ignalina este într-adevăr identic cu cel din, uh, de la Cernobâl. Uh, reactoarele din uh, Slovacia și Bulgaria sunt de un alt tip, știu asta bine, sunt inginer, deci am cunoștință în domeniu. De asemenea, sunt de părere că ar trebui să avem o fonduri separate alocate disem- pentru diseminarea informațiilor și uh, consolidarea cunoștințelor. Susțin de asemenea propunerea uh, domnului Langen de sporirea finanțării până la 683 de milioane. Poate că domnul uh, Langen ar putea face și el un, un pas înainte și uh, ar putea fi de acord cu sporirea finanțării chiar până la 780 de milioane. Mai avem două, mai avem uh, câțiva ani la dispoziție pentru închiderea reactoarelor de la Ignalina. Dacă nu oferim fondurile necesare în momentul de față, s-ar putea ca dezafectarea să fie uh, să fie uh, tergiversată. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, doamna Punset! Noi, cel de ALDE, sprijinim uh, uh, sprijinul economic pentru, dezmembrare, pentru dezafectarea centralei de la Ignalina având în vedere angajamentul Lituaniei de a contribui cu 14%, dar sprijinul nostru se condiționează ca acele cantități um, aduse de Uniunea Europeană să fie folosite doar în scopuri de dezafectare, pentru că acesta este principalul obiectiv al programului. Sigur, trebuie să recunoaștem și un uh, obiectiv complementar uh, uh, cunoștințele să fie răspândite cu privire la acest caz unic, um, asta aducând mai multă siguranță în lucrările de închidere a centralelor din statele membre, acest lucru să fie finanțat uh, din cei 14% pe care va aduce Lituania. Cât despre acest program uh, în general. Acesta este în tratatul de aderare din 2003. Acest lucru nu se pune sub semnul întrebării, dar nu trebuie să ne împiedice să ne gândim cu privire la problema iminentă economică uh, asupra Uniunii Europene, unde crește numărul de centrale închise fără să înceapă lucrările de dezafectare. Parcul nostru nuclear fiind unul dintre cele mai mari din lume. Avem 76% uh, dintre centrale care au peste 30 de ani. Deci avem peste 90 de centrale nucleare în Europeană care au fost astfel închise și nu dezafectate. Uh, mulțumim Comisiei și raportoare pentru munca uh, asiduă și pentru cunoștințele sale și pentru implicare. Sunt sigur că vă duce la o securitate mai bună în Uniune. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, Mulțumim. Urmează domnul Kohlicic. Děkuji za slovo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Langen, să știți că m-ați surprins. Trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră. Și cred că e într-adevăr rațional să cădem de acord pe marginea acelor 14% care ar trebui să fie în cârca Lituaniei. Oare chiar credem că inflația va fi zero? Ah, nu mai contează. Dar cum vorbim despre o operațiune care va dura dura vreo 20 de ani și pentru că tot vorbim despre momentul actual, atunci da, e bine să uh, Uh, vorbim despre 14% uh, din uh, costuri care ar trebui să fie acoperite de către Lituania. Dar să nu uităm că vorbim aici nu doar despre dezmembrarea centralei, ci vorbim și despre combustibilul uzat. Și acesta trebuie să fie, și problema aceasta trebuie să fie rezolvată. Ce se va întâmpla cu el? Cum îl vom gestiona? Va exista o cofinanțare și pentru partea aceasta? Pentru că, până la urmă, este, este o problemă. Deci, domnule Langen, să știți că m-ați uh, surprins plăcut. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnul Balcitis. Gerimi colegos. Vă mulțumesc. Cunosc într-adevăr subiectul, cunosc bine. În curând se vor, fi, se vor împlini 14 ani de la aderarea noastră la Uniunea Europeană și în tot acest interval au fost luate o serie de decizii politice și după cum și după cum vă, vă puteți da seama, am acceptat dezafectarea acestei centrale pentru că am, am dorit să aderăm la Uniunea Europeană. Deci, pe de o parte, am fost obligați să, să acceptăm această de, dezafectare, dar, pe de altă parte, suntem profund recunoscători Uniunii Europene pentru o, o serie de lucruri. Trebuie să recunoaștem că atât în Lituania, cât și în uh, Bulgaria și în Slovacia, iată, decizia aceasta de dezafectare a centralelor nucleare a adus cu sine un sentiment de siguranță. Centralele acestea erau cu adevărat periculoase. Uh, și iată, suntem recunoscători pentru această, această securitate sporită. În ceea ce privește dezafecta- dezafectarea centralelor nucleare, Dați-mi voie să vă spun că, din perspectiva mea, e nevoie de suficiente fonduri care să fie puse la dispoziție pentru acest proiect. Uh, Tocmai de aceea am fost surprins de propunerea insuficientă a Comisiei Europene. Comisia Europeană era doar conștientă de ce se petrecea în teren. Vorbind despre Ignalina în contextul CFM-ului, să știți că a fost greu să comunicăm, a fost greu să convingem Comisia Europeană cât de periculoasă uh, era centrala. Da, așa, încet, încet, toată lumea a început să conștientizeze problema, colegii de la bugete au mers în Lituania, au aflat cum stau lucrurile și acum ne dăm seama că discursul s-a schimbat și cu toții suntem de acord că aceste lucrări trebuie să fie finalizate cât mai curând cu putință și lucrările vor uh, continua mai mult ca, ca sigur uh, în următorii 15-20 de ani. Dar lucrările acestea sunt absolut esențiale pentru securitatea nu doar a a Lituaniei, ci și a întregii Uniunii Europene. Combustibilul uzat, gestionarea acestuia este foarte importantă. În momentul de față, combustibilul este uh, stocat așa în câmp aproape. Trebuie să rezolvăm problema dacă e să avem într-adevăr acea siguranță pe care ne-o, dură, ne-o dorim cu toții, atât în Lituania cât și în statele uh, învecinate. Deci, înțelegem că centrala, și am înțeles că centrala este una uh, periculoasă, e nevoie de finanțare pentru dezafectarea ei. Uh, vreau să mulțumesc Uh, în acest context uh, comisiei. Inițial, poziția comisiei era oareșcum ostilă, dar încet, încet, reprezentanții comisiei au aflat din ce în ce mai multe și uh, acum aș zice că compromisul la care, am, la care s-a ajuns 14% rată de cofinanțare. Uh, deci compromisul acesta este acceptabil pentru Lituania și vom, uh, nu vom precupeți niciun efort pentru ca toate aceste decizii să fie puse în aplicare. Și cele 780 de milioane sunt absolut esențiale pentru securitatea uh, Lituaniei, dar și a statelor învecinate. Și mulțumesc din nou raportoarei. De la DG Energy, domnul Gariba urmează. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să mulțumesc doamnei raportor, care într-adevăr a investit mult Uh, în, uh, în acest raport, a vizitat de asemenea centrala înainte de vacanța de vară. Dați-mi voie să vă amintesc că, într-adevăr, centrala aceasta avea probleme din punct de vedere al securității, a aderarea Lituaniei a fost condiționată de închiderea centralei. Într-adevăr, uh, securitatea a, s-a, consolidat în ultimii ani. Anul trecut uh, uh, cele două reactoare au fost închise. Uh, combustibilul uzat este în momentul de față este în momentul de față stocat în spațiile dedicate acestei misiuni. Este unul dintre cele mai mari proiecte de dezafectare uh, demarate la nivelul Uniunii Europene. Vreau să vă amintesc că până în 2020 1,9 miliarde de euro au fost alocate de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană dezafectării acestei centrale. Într-adevăr, după cum spunea doamna raportor, în momentul de față există un fel de discrepanță în ceea ce privește uh, Uh, previziunile de, uh, de finanțare necesară, o discrepanță între previziunile Comisiei Europene și ale autorităților uh, naționale. Această discrepanță Uh, însă vizează doar uh, viitorul uh, cadru financiar multianual. Suma necesară pentru dezafectarea totală este însă agreată de ambele părți. Pentru următoarea perioadă de pentru următoarea perioadă de finanțare uh, Comisia Europeană propunea o finanțare de 552 de milioane. Această sumă se bazează pe planul de dezafectare, dați-mi voie să subliniez lucrul acesta, dar și pe capacitatea Lituaniei de a absorbi această finanțare pentru dezafectare. Da, bineînțeles, după această perioadă de, de finanțare, problemele vor continua să, să persist, persiste în ceea ce privește așteptări. Dar dați-mi voie să vă spun că, iată, Comisia Europeană pentru prima uh, dată face niște uh, niște, își asumă niște angajamente care depășesc până la urmă cadrul financiar multianual următor. Asta nu se întâmpla în trecut, de data aceasta finanțările uh, într-adevăr sunt uh, gândite pe termen lung. Deci cu siguranță vom ajunge la, la un consens, la un numitor co- uh, comun. Dacă e să facem o comparație între propunerea aceasta și propunerea anterioară, uh, cea a domnului Corumbașev, ne dăm seama că aici avem o propunere care, se, care ia în, în considerare și cheltuielile necesare pentru diseminarea cunoștințelor. Considerăm că acest subiect este unul important. Urmează să rafinăm deciziile finale în ceea ce privește finanțarea acestor ambiții. După aceea, în ceea ce privește rata de cofinanțare de 14%, care se bucură de sprijin politic la nivelul Lituaniei, dați-mi voie să subliniez faptul că din moment ce există, sau faptul că există un plafon pentru program, acel uh, plafon de 80%, uh, deci acest fapt uh, nu exclude Uh, finanțarea unor acțiuni uh, în proporție de 100% de către Uniunea Europeană, așa cum se întâmplă de altfel și în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Langan! O întrebare scursă, scurtă pentru comisie. Avem două propuneri ale comisiei pe masă. Vreau să vă întreb dacă propunerile acestea sunt realiste sau n-au nimic de a face cu realitatea. Acum, după cuvintele dumneavoastră, nu mai am nicio idee clară. Ce propune Comisia Europeană? O creștere a finanțării sau o scădere a, a finanțării? Acum, haideți să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Comisia Europeană. Comisia a făcut o propunere în iunie pentru cele trei programe. Această propunere, după cum vă spuneam, se bazează pe actuala finanțare pentru dezafectare. Problema legată de acest program, problema care nu apare în, ce, în cadrul celorlaltor programe, uh, este legată de uh, finanțarea în viitorul cadru financiar multianual, finanțarea pe termen lung sau, uh, mă rog, partajarea banilor într-un alt fel. Comisia Europeană propune, după cum vă spuneam, 552 uh, de milioane pentru acest program. Această propunere se bazează pe actuala planificare de dezafectare. Bineînțeles, pentru uh, încheiere o vom asculta și pe doamna raportor, dar mai întâi de toate îl ascultăm pe domnul Corumbașev. Vă mulțumesc, domnule Buzec. Haideți uh, să pun și eu încă o dată întrebarea pe care o adresa domnul Langen. Eu nu știu cum stabilim un prag de 80%, dar deci un plafon maxim de 80%, dar în același timp dumneavoastră ne spuneți că unele acțiuni pot fi finanțate 100% de către Uniunea Europeană. Păi dacă avem plafonul maxim de 80%, mai pot exista aceste acțiuni uh, care să fie finanțate în totalitate de Uniunea Europeană și în ceea ce privește suma uh, 552 de milioane, 683 de milioane sau 780 de milioane. Toate trei sună bine, dar care e cea mai bună uh, și cea mai potrivită sumă? Ne mulțumim. Doamna Harms acum. Nu știu unde să încep. Poate că nu sunt la fel de supărată ca și domnul Langen, dar trebuie să recunosc că și eu sunt uneori iritată de cifrele acestea care se vehiculează pentru această parte a procesului de dezafectare din, de la Ignalena, parte pe care o discutăm în momentul de față și parte de dezafectare pentru care uh, autoritățile lituaniene ne-au oferit uh, o planificare cât se poate declară. Partea aceasta de dezafectare este cea mai uh, costisitoare dintre toate fazele pentru că vorbim aici despre dezmembrarea cuvelor ambelor reactoare. și uh, informațiile pe care le-am primit la Ignalina din partea administrației, informații care sunt considerate de tot, uh, de tot de, de toți oamenii de, de știință, uh, deci informații care sunt, uh, sunt uh, acceptate de toți oamenii de știință, iată, sunt puse sub semnul întrebării. Deci, administrația de la Ignalina vorbea despre un necesar de 780 de milioane. Dacă punem sub semnul întrebării aceste 780 de milioane, atunci, practic, amânăm dezafectarea, dezmembrarea celui de-al doilea reactor. La fața locului nimeni n-a zis nimic împotriva cifrelor uh, obținute din partea autorităților. Și după aceea, la fața locului, vă amintiți, era Uh, prezent și un reprezentant al Băncii Europene care uh, a însoțit întregul proiect de dezmembrare a uh, centralei de la Cernobâl. Ei bine, și respectivul reprezentant al Băncii Europene a spus că cifrele primite din, din partea autorităților lituaniene sunt corecte. Deci, acum nu cred că ar trebui să venim cu noi și noi cifre, ci cred că pe baza calculelor făcute de către lituanieni ar trebui să stabilim dacă oferim sau nu unda verde pentru această finanțare. Și eu am înțeles că dacă tergiversăm uh, de, uh, dezmembrarea unui reactor, uh, costurile finale vor fi din ce în ce mai, mai mari. se prea poate ca în cazul în care terciversăm dezmembrarea, uh, personalul care lucrează acum la Ignalina să dispară, uh, lucru care, bineînțeles, ar fi un uh, mare neajuns pentru autoritățile lituanene. S-a vorbit, de asemenea, astăzi despre rata de absorpție uh, al Lituaniei. Ei bine, chiar astăzi am analizat uh, lucrurile și ne-am dat seama că rata de absorpție a crescut în Lituania 100 de milioane pe an și uh, dacă planificarea va fi respectată, această rată de absorpție va urca până la 120-130 de milioane uh, anual. Și asta are de a face cu intensitatea lucrărilor care se demarează în momentul, se desfășoară în momentul de față. Dacă doriți, vom organiza o, de fapt vom organiza o ședință a raportorilor din umbră săptămâna viitoare la Strasburg, dar din punctul meu de vedere nu trebuie să punem sub semnul întrebării cele 780 de milioane. Eu uh, cer colegilor să sprijine această sumă de 780 de milioane pentru Lituania. Mulțumesc! Mulțumim! Deci înțeleg că această ședință a raportorilor din umbră este necesară, ca de obicei. Doamna Harms, nu, îmi cer scuze, nu săptămâna viitoare, ci mâine vom avea ședința raportorilor din umbră. Deci mâine, nu săptămâna viitoare. Doriți să interveniți? Da, cum să nu. Domnule președinte, uh, după cele spuse de doamna Harms, am și eu o propunere. Noi vom decide până la urmă în 3 decembrie. Aș vrea să vă rog să trimitem o scrisoare domnului Caniete și domnului Oettinger, o scrisoare în care să cerem uh, informații legate de această discrepanță între informațiile sau calculele Comisiei și calculele Lituaniei, în această scrisoare am putea cere comisarilor responsabili pe fond să vină cu o soluție pentru această discrepanță. Ce ziceți de ideea mea? Da, <laughs> Avem aici un reprezentant al Comisiei Europene. Doamna Harms, eu am avut o discuție intensă cu domnul Ettinger imediat după vacanța de varbă, vară. Îi povesteam despre vizita făcută de mine la Ignalina și la ședința respectivă am căzut de acord asupra faptului că Comisia Europeană trebuie să respecte protocolul și acordul de aderare cu Lituania. Comisia Europeană trebuie să-și asume responsabilitățile care decurg din acest tratat de aderare și, de asemenea, domnul Oettinger a înțeles că nu trebuie să existe niciun fel de tergiversare a procesului de dezmembrare, de dezafectare. Din câte am înțeles, cei doi comisari lucrează la o scrisoare pe care doresc să o adreseze Comisiei, eh, Parlamentului European pe tema acestor, acestui program, dar deocamdată n-au reușit să cadă de acord asupra textului final. Eu îmi dau seama că uh, decizia finală va fi una de natură, de natură politică, dar noi nu ar trebui să cădem la rândul nostru în aceste jocuri politicianiste, ar trebui să luăm o decizie cât se poate declară, pe baza informațiilor pe care le, uh, le-am primit, pe baza planului de uh, desafectare. Nu trebuie să luăm o decizie așa după cum bate vântul. Da, iată, am purtat o dezbatere amplă la comisia noastră, dar îmi dau seama că restul subiectelor trebuie să fie discutate în continuare la uh, ședința raportorilor din umbră. Vom vota în ianuarie în plenară, în 21 noiembrie aici la comisie și acesta fiind spuse, iată, trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre reutilizarea informațiilor din sectorul public, o reformare. Raportorul nostru este domnul Neoclis Silichiotis. Avem 323 de amendamente, 58 dintre care au fost depuse chiar de către raportor. În plus, vreau să vă informez că că IMCO a adoptat deja propriul său amendament, 93 de amendamente, și uh, LIBE și CULT vor vota la rândul lor pe datele de 19 și 20 noiembrie. Deci uh, vom, vor mai veni uh, noi amendamente de la CULT și de la LIBE. Le avem pe cele 93 de la IMCO și mai avem și al, amendamentele noastre, 323. Domnul Chiotis este alături de noi și dăm cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să le mulțumesc raportorilor din umbră și asistenților acestora. precum și membrilor secretariatului. Sunt sigur că dacă lucrăm cu toții împreună, vom reuși să ne atingem obiectivele, dacă reușim să reunim diferitele abordări. Amendamentele care au fost depuse ne ajută să ne îndreptăm către un compromis care să exprime părerile tuturor și care cred că vor mai aplana și câteva dintre preocupările noastre. datele ca drept uh, fundamental, faptul că trebuie să ne asigurăm că datele deschise chiar ne ajută cetățenii și că vor contribui și, să, și la ajutorarea IMM-urilor și micro și startup-urilor. Să nu fie folosite doar de către marile multinaționale, așa cum se întâmplă în prezent, cele care dispun de mijloacele uh, financiare pentru a colecta datele. Acesta este scopul amendamentelor de compromis pe care le-am propus deocamdată. Cât despre mm, seturile de date cu valoare mare, am spus uh, de la început că o să facem o listă cu categoriile de seturi de date cu valoare ridicată. Noi am dorit ca în propunerea comisiei să se adauge uh, categorii noi dacă reies din consultările ulterioare. <laughs> și dacă toate părțile interesate sunt de acord. Acestea sunt finanțate din fonduri publice, dar trebuie să fie în beneficiul comunității. Nu ar trebui totuși să permitem datelor să fie publicate pentru că s-ar putea submina poziția sectorului public sau al entităților publice de asemenea și al întreprinderilor de stat, cele care lucrează în uh, condiții grele, mai ales în lumina crizei care a afectat piețele. Despre sectorul public, într-un efort de a găsi un compromis între părerile diferite, cred că trebuie să închidem în măsurile din document uh, menite să evite mm, perturbarea pieței, uh, pentru că suntem cu toții de acord că trebuie să avem concurență loială și cred că aici mai trebuie să mai lucrăm la îmbunătățirea documentului ca această concurență dezechilibrată să nu mai aibă loc între sectorul privat și cel public uneori. Când e vorba de aceeași piață. Vreau să vă spun în încheiere că trebuie să venim cu sprijin financiar și tehnic pentru companiile tehnice, mai ales din uh, comunitățile mici. Vrem ca acestea să beneficieze de pe urma acestei uh, reformări uh, prin faptul că vom atinge rezultatele pe care ni le propunem. Mulțumesc foarte mult. Raportor PP, raportor PP nu este de față, domnul Boni. M-a rugat, în schimb, să vă transmit părerea lui. Să încep. Directiva aceasta este un pas în plus în sensul utilizării, reutilizării informațiilor din sectorul public și devine din ce în ce mai mult o sursă de produse și de servicii inovatoare. De aceea consider că acest uh, regulament uh, va facilita reutilizarea informațiilor în mod armonizat uh, prin condiții de bază pentru PSI pentru reutilizatori. Trebuie să se includă patru puncte aici. Printre acestea, dezvoltarea de servicii sau de produse la nivelul întregii Uniunii Europene, stimularea reutilizării transfrontaliere a acestor informații, preîntâmpinarea perturbărilor concurenței pe piețele de PSI pentru sectorul public și privat, inclusiv niște mecanisme de compensare unde este cazul. Și ultimul punct, al patrulea, limitarea utilizării excepțiilor care permit uh, entităților publice să uh, perceapă taxe dincolo de costul marginal. Și încă două recomandări pentru um, activitățile ce vor urma din partea domnului Boni. În primul rând, accesul și reutilizarea informațiilor din sectorul public împreună cu politica datelor în europeană joacă un rol enorm în uh, furnizarea serviciilor publice și um, prezintă un interes foarte mare pentru entitățile din sectorul public, dar aduc și eficiență mare în furnizarea serviciilor um, private și o luare a deciziilor mai bine informată. Și cel de-al doilea comentariu uh, ce mai rămâne de discutat, deschiderea seturilor de date cu valoare mare, accesul să, să fie liber, acest lucru este esențial pentru scopul reformării. Este deosebit de important să se definească o listă de categorii de seturi de date pentru a se asigura coerența și armonizarea la nivel național lista să nu fie exhaustivă și să poată fi completată prin acte delegate. Comisia ar trebui să completeze lista prin adăugarea de noi categorii. Iată ce părere are domnul Boni. Mergem mai departe la domnul Peres în, în numele alte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint pentru că cred că toți raportorii din umbră am căzut de acord, cel puțin asupra intenției generale și ambiției acestei propuneri importante. Sigur, este necesară, este vitală reutilizarea informațiilor din sectorul public pentru dezvoltarea serviciilor digitale în viitor în Uniune și aș spune că ambiția generală și intenția acestei propuneri um, uh, importante este una asupra care convenim cu toții și noi așteptăm cu mare interes să avem prima reuniune a raportorilor din umbră mâine. S-ar putea să mai fie niște detalii pe care le discutăm, poate chiar să nu cădem de acord uh, când va fi cazul să votăm diferite amendamente, dar e clar că uh, ambiția generală este una bună și pot să vă spun că noi suntem deschiși să deschidem și includerea companiilor private atunci când furnizează servicii de interes general. Dar, în mare, suntem de acord asupra ambițiilor și intențiilor acestei propuneri importante și așteptăm cu interes în reuniunea raportorilor din umbră de mâine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Reda, în numele verzilor. Thank you very much, Mr. Chair. I would also like to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportorului pentru primul set de compromisuri. Și aștept și eu cu mare interes uh, reuniunea noastră de mâine. Este foarte important să avem o agendă ambițioasă și să încercăm să încheiem acest dosar legislativ uh, în timpul acestui mandat. Aș dori în primul rând să fac o sugestie de procedură, pentru că atunci când vorbim despre un act legislativ cum este acesta, poate să fie destul de greu dacă avem uh, mai multe compromisuri diferite asupra aceluiași articol. Uneori avem 4 uh, sau 5 amendamente de compromis pe diferite părți ale aceluiași articol și la Comisia IMCO, unde am fost raportor pentru aviz, am uh, avut o experiență destul de bună în a avea un compromis singur pentru fiecare articol în parte, pentru că altfel uh, e foarte greu să um, face un compromis pen, pentru a nu schimba propunerea Comisiei și vrem să ne asigurăm că rezultatul final după votul va fi unul coerent, astfel atunci când intrăm în uh, negocieri cu Consiliul să putem să pledăm pentru ceea ce ne dorim, pentru că în acest moment văd uh, câteva aspecte unde nu e coerență. De exemplu, chestiunea întreprinderilor de stat. Ne-am bucurat că raportul a inclus uh, întreprinderile de stat în uh, compromisul 1 și de asemenea le-a inclus și dacă joacă un rol asemănător. În același timp, la amendamentul de compromis 2 și la 3, care sunt pe același articol, se fac niște excepții pentru întreprinderile de stat și acestea sunt atât de largi încât uh, cred că până la urmă nu mai rămâne nimic. Deci aceste excepții se referă la toate documentele uh, din partea companiilor din domeniul electricității, al pieței, piețelor uh, uh, financiare, sănătății, poștă, telecomunicații sau transport. Toate acestea ar fi excluse. Și atunci mă întreb ce ar mai rămâne inclus în noțiunea de întreprindere de stat. Apoi am um, sugerat să includem documente specifice care sunt relevante în scopuri de securitate, nu sectoare întregi. Cred că aceasta era intenția propunerii inițiale din partea Comisiei, pentru că altfel putem ajunge într-o situație în care dacă o companie de electricitate are un document care este relevant din perspectiva securității și nu trebuie să fie publicat, toată compania e exclusă de la această directivă și cred că nu aceasta este intenția. Așa că aici compromisurile 2 și 3 mai trebuie să mai fie examinate. Salutăm faptul că raportorul a ținut cont și de anexa aceasta cu seturile de date cu valoare mare și uh, de posibilitatea ca Comisia să poată modifica această anexă. În același timp, considerăm că Comisia trebuie să dispună și de posibilitatea de a defini nu doar categoriile de seturi de date, ci și uh, Uh, seturi de date specifice care să fie considerate ca având valoare ridicată, pentru că altfel statele nu o să poată ști care sunt exact seturile de date care se includ. La lista ca atare de seturi de date cu valoare ridicată, considerăm că propunerea este foarte bună, dar am dori să se adauge și legile naționale, pentru că există momente în care uh, statele membre nu își publică legislația în întregime gratuit și acest lucru trebuie să fie cazul pentru că fiecare cetățean trebuie să, să știe să poată afla care este legislația și acest lucru să fie inclus în această anexă. Cât despre APIs, la compromisul 7, uh, salutăm trimiterea la timp real și fără întârziere ca și um, condiții pentru accesul la date, la aceste interfațe de programare a aplicațiilor. De asemenea, ne bucură și uh, amendamentul din la directivă care trebuie să uh, fie luată în considerare pentru că nouă ni se pare uh, important ca um, acest lucru, um, abordarea comisiei, nu doar să fie păstrată, ci consolidată. Deci așteptăm cu interes lucruri la amendamentele de compromisuri și sperăm să găsim compromisuri pe cât se poate de mult din propunere, pentru că altfel vom avea un uh, text general care să fie logic și care să ne permită o poziție de negociere puternică. Vă mulțumesc. Acum domnul Tamburano, în numele EFDD. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Noi considerăm că este esențial într-o um, economie digitală ca datele din sectorul public să fie reutilizate pentru că pot să aducă o serie de avantaje sociale, economice, de mediu pentru a atinge aceste rezultate, suntem în favoarea cooperării cu sectorul privat, dar și cu IMM-urile, cu precădere și cu societatea civilă, fără să fie prea multe derogări. De asemenea, trebuie să stabilim și condițiile necesare pentru a proteja natura datelor publice. Chestiunea suveranității digitale a administrațiilor publice este esențială. Este adevărat că uh, întreprinderile de stat trebuie să garanteze și ele accesul la date, dar trebuie să dispună de un sprijin specific financiar care să le garanteze faptul că pot să trateze datele acestea, să formeze experți. Uh, de asemenea, administrațiilor uh, publice să li se dea posibilitatea de a accesa um, datele produse și folosite de către companiile de utilități publice, de exemplu, indiferent de caracterul unei uh, întreprinderi. Deci, uh, pledăm nu doar extinderea la întreprinderile private, așa cum propune Comisia, pentru a sprijini concurența, dar și includerea întreprinderilor private atunci când depind de serviciile publice este, este diferit de planul de acțiune al serviciilor Comisiei pentru agenda urbană, de exemplu. De asemenea, trebuie să limităm, de exemplu, să facem și o limitare, dacă vorbim doar despre cercetare, să vedem exact cum se folosesc uh, datele acestea în scopuri de cercetare. Uh, mai ales acolo unde e vorba de o finanțare parțială sau totală din partea um, din banii publici. Acum de la DG Connect, domnul Ivo Olvan Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc uh, raportorilor uh, pentru amendamentele foarte bogate care arată clar importanța informațiilor din sectorul public pentru economie, mai ales pentru IMM-uri și pentru societate, dar și ca resursă de inovare aș dori să subliniez câteva aspecte. În primul rând, se pare că există un sprijin amplu pentru direcția generală a propunerii comisiei, mai ales partea legată de seturile de date cu valoare ridicată. Mă înțeleg uh, că vreți să încadrați uh, lista la anumite categorii și atâta vreme cât lista este deschisă, noi suntem foarte mulțumiți uh, cu această propunere. Apoi, um, importanța datelor în timp real prin aceste interfațe de programare pentru aplicații. Suntem de acord cu această um, aprobare și apoi nevoia de limitare um, a taxelor la uh, costurile marginale. Aici se pare că sprijinul este amplu. Că despre întreprinderile de stat am observat um, amendamentele legate de um, sectoarele de utilități, de exemplu. Sunt sectoare foarte importante pentru um, economia datelor. Propunerea Comisiei uh, a mers pe scenariu cu intensitate scăzută, care ține cont pe deplin de situația specifică a întreprinderilor de stat, mai ales faptul că trebuie să asigură o concurență echitabilă. Uh, cât despre securitatea publică și infrastructurile cheie publice pe care le-a menționat doamna Reda. Suntem de acord cu ideea că trebuie să fie protejate, dar trebuie să găsim formularea corectă pentru a nu arunca copilul cu copaia. Pentru că în formularea anumitor amendamente există un risc um, ca unele întreprinderi publice să fie complet excluse, ceea ce nu prea are logică. Încă un semnal de precauție, unele dintre amendamente se referă la elemente din directivă care nu fac obiectul reformării. Există riscul de a merge înapoi față de ceea ce s-a convenit în 2013. Deci e important uh, să înțelegem că această directivă a evoluat treptat și s-a bazat pe succesul versiunilor sale anterioare. Noi uh, suntem perfect încrezători că aceste discuții vor duce la un rezultat care să fie corespunzător nivelului de ambiție al Comisiei, lucru care are ieșit și din intervențiile din această sală și sperăm că colegiuitorii vor ajunge la un acord rapid și uh, noi uh, cu mare drag vom sprijini acest proces. Mulțumesc. Acum uh, aș dori să îl uh, rog pe colegul Silichioti să facă niște observații de încheiere. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu pot să fiu uh, foarte succint. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuții. Într-adevăr, există anumite aspecte unde avem abordări diferite Cred că cel mai important, uh, din punctul meu de vedere, ar fi modul în care abordăm întreprinderile de stat. Cred că trebuie să creăm niște norme corecte și echitabile mm, pentru concurență. Am ascultat și multe puncte de vedere din partea statelor membre avem uh, entități publice care uh, funcționează ca întreprinderi publice și trebuie să găsim până la urmă uh, un, niște condiții echitabile de funcționare. Acum, propunerile doamnei Reda cu privire la amendamentele de compromis 1, 2 și 3. Dacă nu ținem cont, dacă nu implicăm aceste uh, întreprinderi, excepțiile vor fi foarte ample. Nu putem să facem altfel, pentru că altfel întreprinderile de stat uh, vor fi pe o poziție de concurență mai defavorabilă. Deci trebuie să tratăm împreună aceste aspecte. Ori mergem uh, cu toate întreprinderile publice și uh, ne asigurăm de regulile de concurență, ori ne asigurăm de excepții la puncte specifice. Lucru care poate fi folosit de către concurenți împotriva întreprinderilor de stat. Deci mie mi se pare că situația este foarte clară. Și atât voi spune aici. Cât despre seturile de date cu valoare ridicată, noi considerăm că Parlamentul European trebuia să aibă un raport aici, să aibă un cuvânt de spus, pentru că altfel um, Comisia ar trebui să aibă la discreție o listă concretă. trebuie să facem și noi eforturi pe partea noastră. Trebuie până la urmă să ne gândim la obiectivul clar al acestei propuneri și să ne asigurăm că IMM-urile și startup-urile au acces la date astfel încât să le permitem să se dezvolte, să le dăm un imbold și trebuie să reținem faptul că răspunderea noastră ca Parlament European este să intervenim pentru a crea norme echitabile pentru toată lumea. Și mâine vom avea reuniunea raportorilor din umbră și sper că vom putea să facem un pas și mai departe, astfel încât, conform calendarului, pe 3 decembrie să putem să Uh, supunem votului uh, în comisie. Mulțumesc foarte mult! Da, așa este 3 decembrie, votul în ITRE și plenarea tot din decembrie la Strasburg la mijlocul lui decembrie. Avem diverse? Nu. Următoarele ședințe, 21 noiembrie, dimineața și după amiază, 22 noiembrie, dimineața și după amiază. În total, 14 ore și jumătate. O ședință strașnică. Mulțumesc foarte mult uh, și mult succes în zilele care urmează.